Buonasera. Iniziamo. Bună ziua tuturor, vom începe. Fiți bineveniți cu toții. Ehm, începem activitatea pentru că agenda este foarte încărcată, deci îi dăm drumul. Ehm, aș vrea mai întâi să vă spun că Anumiți membri ai comisiei au, mi-au vorbit despre posibilitatea introducerii unei întrebări orale pentru comisie în legătură cu proiectul de comunicare în legătură cu revizuirea bugetului pentru 2009-2010. Acest prim document încă neaprobat dar cu semnătura președintelui Comisiei, domnului Baros au suscitat multe preocupări. Aș vrea doar să vă spun deocamdată că mâine dimineață la ora 9 vom decide la ședința coordonatorilor dacă dorim sau nu să transmitem o întrebare orală pe această temă. Chiar dacă, după cum am spus, Comisia nu a adoptat în mod oficial acest proiect de buget, de altfel, mâine după masă, Doamna fisher bell ne va comunica reacția sa la acest document, pentru că încă nu a făcut-o, dar oricum, având în vedere importanța propunerilor și impactul acestora și preocupările pe care ni le produc, dacă coordonatorii vor fi de acord mâine, am putea hotărâ să trimitem o întrebare orală Comisiei. începe acum coordinea de zi de astăzi. Ehm, de, în fapt, sub egitatea tratatului de la Lisabona, care va intra în vigoare la 1 decembrie și mă bucur să încep ședința de astăzi sublinind importanța pentru agricultură și pentru dezvoltarea rurală, rurală a intrării tratatului în vigoare. Am spus acest lucru de mai multe ori Bineînțeles, pe lângă importanța sectorului de care ne ocupăm noi, pentru noi este fundamental să asumăm întreaga responsabilitate pe care le oferă tratatul acestei comisii și fiecare dintre, fiecare dintre noi și deci cu atât mai mult um, în intervențiile noastre trebuie să ținem cont de faptul că de la 1 decembrie încolo această comisie va avea aceleași probative ca și Consiliul de Ministri deci trebuie să ne călăuzească un simț al responsabilității mai pronunțat și simț al datoriei. Aprobarea procesului verbal al ședinței precedente, dacă nu aveți observații. Dacă nu sunt, ne sunt transmise observații în legătură cu procesele verbale ale ședinților uh, din octombrie uh, și 30 decembrie, uh, septembrie vor fi considerate adoptate. Vă informez că ședința de astăzi va fi transmisă uh, primul web streaming uh, și avem interpretare în toate limbile comisiei și președintele mulțumește interpreților care mulțumesc domnului președinte. Primul punct de pe ordinea de zi este schimbul de uh, opinii cu asocia- Asociația Producătorilor de Lapte, EDA. EDA este asociația sectorului laptelui uh, um, și reunește um, toți cei interesați de uh, sector, uh, instituțiile europene și organizațiile internaționale, Codex Alimentarius și organizația OMC. Um, este platforma în care se discută chestiuni legate de sănătate, securitate alimentară, durabilitate și așa mai departe în cadrul politicii agricole comune. Urez bun venit domnului Werner Bock, uh, președintele Asociației uh, Laptelui, uh, produselor lactate, care ne va prezenta punctul său de vedere în legătură cu organizarea și evoluțiile recente din acest sector și suntem uh, nerăbdători să-i aflăm ideile și soluțiile la problema volatilității prețurilor. Domnule Boc, aveți cuvântul, vă rog. Mr. Chairman? Yes, thank you very much. Mr. Domnule președinte, doamnelor și domnilor. First of all, I want to thank you for your invitation. Vă mulțumesc pentru invitație, invitația adresată Asociației Europene a Produselor din Lapte uh, și pentru faptul că dați oportunitatea de a vă prezenta uh, acest sector și viitorul său. Uh, EDA este organizarea la Bruxelles care reprezintă industria de procesare a laptelui din Statele Unite pe lângă autoritățile europene. din statele membre, mă pe, pe lângă um, instituțiile europene, um, sectorul reprezintă o cifră de afaceri de 120 de miliarde de euro și um, are peste 400 de, mii de angajați, mai mult de 90% din laptul procesat în Europa este transformat în produse lactate de companii din cadrul EDA. Um, acest sector nu este doar un sector alimentar, pentru că de secole încoace își aduce contribuția la echilibrul uh, și la dieta, o dietă sănătoasă pentru cetățenii europeni. Uh, deci sectorul contribuie la structura socială și economică, mai ales în zonele rurale. În raportul situației pieței lactatelor din 2009, prezentat în uh, iulie, Comisia Europeană observă că piața produselor lactate s-a deteriorat foarte mult uh, din vara lui 2008 încoace. În ultimii trei ani, într-adevăr, uh, evoluția pieței lactatelor uh, a fost fără precedent. Mai întâi, în, perioada 2007-2008 a scăzut mult prețurile la bunurile din lapte, uh, Uh, cum sunt uh, untul sau uh, laptele praf, lucru care a dus la un preț al laptelui la fermă de 25 de centime pe litru. După aceea, în 2008-2009, au scăzut prețurile și s-a ajuns la 20-25 cent pe litru. Pe lângă acestea, în anumite țări europene, producția de lapte a rămas mult inferioară uh, cotei europene. Aceste uh, evoluții au dus la multe discuții în legătură cu uh, politica europeană a laptelui, reforma pacului din 2003 și um, Health Check au introdus multe schimbări în acest sector. Decizia de a realiza aceste modificări uh, s-a bazat atât pe considerații de, ordine, de ordin intern, cât și pe considerații legate de comerțul mondial. Toate măsurile de reformă au fost uh, au avut scopul unei orientări a producției uh, față de nevoile de pe piață. Uh, pentru EDA, după cum am spus, uh, evoluțiile recente pe piață repre eh, nu reprezintă un motiv pentru a eh, schimba în mod fundamental abordarea politică din eh, reforma PAC-ului din 2003 și din health check. Uniunea Europeană este cea mai importantă piață din lume, din punctul nostru de vedere, Uh, atât condiții geografice cât și climatologice în multe regiuni ale Uniunii Europene uh, sunt favorabile producției de lapte, cunoștințe în domeniul producerii laptelui, procesării uh, și producției și marketingului au dat sectorului european al laptelui un rol de lider în lume um, timp de mulți ani. O caracteristică importantă a sectorului este gama largă de structuri uh, de-a lungul lanțului procesării laptelui. Uh, vânzătorii în detai pot fi principala care spre consumatori, dar produse din lapte urmează și rute alternative cum sunt servicii la domiciliu uh, sau de catering. Uh, există și o piață importantă a ingredientelor în Uniunea Europeană și în afara ei. Din punctul de vedere al ofertei, avem uh, ferme mici, dar și ferme mari, ferme specializate în producția laptelui și ferme care produc lapte uh, pe lângă alte produse. În sectorul procesării avem uh, procesori de produse unice, precum și alții care Uh, procesează diferite produse, o gamă întreagă de produse. Uh, unii agenți economic ce operează la nivel regional, alții la nivel național sau internațional și există și variații enorme în relațiile de, uh, din cadrul uh, lanțului respectiv în timp ce o proporție din ce în ce mai mare uh, din producție Uh, are o valoare adăugată importantă, o parte importantă a sa uh, reprezintă, uh, are încă caracteristici um, care fac ca concurența să se bazeze pe preț. Dincolo de produse ca untul și laptele praf, um, este important și marca um, laptele uh, pur și simplu laptele neprocesat reprezintă o componentă importantă a costului. Uh, pentru brânză reprezintă până la 80% din uh, prețul de vânzare. Um, avem puțin un control limitat asupra costurilor care nu sunt legate direct de lapte, cum sunt energia și ambalarea. Um, marjele celor care procesează laptele nu sunt garantate uh, dacă nu sunt eficienți, uh, nu pot să supraviețuiască pe piață, iar uh, fermierii, care sunt furnizorii noștri, um, dețin o parte importantă a capacității de procesare în cadrul cooperativelor lor. Um, de aceea, o singură soluție Uh, pentru toate relațiile de lungul acestui uh, lanț nu ar funcționa. Uniunea Europeană nu poate legifera, um, nu poate stabili un contract uh, unic pentru întreaga industria laptelui, având în vedere structura diversă uh, și gama largă de relații comerciale din uh, aceasta. Niciun cadru comun nu ar putea ține cont în mod adecvat de întreaga gamă de circumstanțe care afectează, afectează pe fermieri și pe cei care procesează laptele. Dacă politica euro, inițiativele din cadrul politicii europene distorsionează piața laptelui crud, nu există nicio siguranță că cei care procesează laptele vor putea acoperi costurile suplimentare din sumele percepute de la clienți. Cei care procesează laptele nu vor ca Uniunea Europeană să se implice în determinarea prețului, mecanismului determinării prețului între între crescătorii de animale și uh, ei. Orice intervenție la nivel legislativ uh, în uh, fixarea prețului ar uh, distorsiona piața. Cu reforma pacului în sectorul laptului, tendința în ceea ce privește prețul laptelui la poarta fermei va fi stabilit Uh, pe piața uh, comercială de bunuri. Uh, Prețul, bunurile sunt importante pentru stabilirea acestui preț pe datorită capacității de a influența prețurile respective. Acest lucru s-a putut constata în 2007 și 2008. În același timp, uh, prețurile bunurilor din lapte creșteau, uh, iar uh, fermierii și-au schimbat modul în care își vindeau laptele. Acest lucru arată că uh, piața leptului crud funcționează eficient și oferă fermierilor uh, valorificarea suficientă a laptelor lor, iar pentru EDA nu există motive pentru a interveni în modul în care funcționează piața laptelui crud, dar ne putem gândi la posibilitatea de a da participanților uh, celor de pe piață instrumente pentru a avea în continuare activitate profitabilă. Domnule președinte, EDA a cerut Universității din Cork un studiu în legătură cu volatilitatea prețurilor uh, pe piața laptelui. Studiul a fost prezentat la Congresul Anual al EDA luna trecută uh, și este disponibil pe site-ul EDA. Până în 2003, uh, volatilitatea prețului pe piețele produselor din lapte a fost mult mai mică în Uniunea Europeană decât pe piațele mondiale. odată cu, scădirea, eh, cu scăderea intervențiilor eh, din cadrul PAC, volatilitatea prețelor, prețurilor va fi din ce în ce mai marcată eh, și pe piața europeană. Volatilitatea prețurilor este de dorit într-o anumită măsură pentru a, a, a, ehm, a permite buna funcționare a piețelor, dar volatilitatea extremă nu este de dorit atât uh, pre, eh, prețurile extreme, atât scăzute cât și ridicate, uh, vor distorsiona condițiile de pe piață. Um, funcționarea pe o piață volatilă necesită folosirea unor instrumente de gestionare a riscurilor, um, cum sunt uh, contracte Uh, pentru viitor, uh, produse de asigurări și așa mai departe. Aceste instrumente private nu vor reduce volatilitatea prețurilor, dar pot limita riscurile um, pentru um, cei care intervin pe piață. Doar instrumentele publice pot reduce volatilitatea prețurilor. EDA a cerut Comisiei Europene să studieze posibilitatea unei scheme de intervenție la nivel de plasă de securitate uh, în cazul unor prețuri extreme, unei volatilități extreme. Obiectivul este tocmai de a reduce um, efectele extreme. Pentru ca piața să fie profitabilă și eficientă, este foarte important ca Uniunea Europeană să aibă o politică stabilă. Uh, Uh, cu reforma PAC-ului din 2003 și um, mm, controlul de sănătate al PAC-ului, uh, s-au definit liniile directoare, Uniunea trebuie acum să le urmeze. Pentru EDA, principalul risc uh, în ziua de azi uh, este reprezentat de inițiativele anumitor state membre care ar putea duce la renaționalizarea uh, politicii în sectorul actului. Nu e vorba doar de intervenții pe piață, dar e vorba și diferențe în politicile de plăți directe între țări, care va reduce, vor reduce cali, calitatea condițiilor oferite în mod egal în Uniune. Uh, e nevoie de o serie de instrumente care să permită uh, funcționarea cu adevărat pe această piață și de aceea cerem Comisiei o abordare uh, integrată cu inițiativele tuturor, care să integreze um, inițiativele tuturor direcțiilor generale. De exemplu, comunicarea Comisiei Europene privind agricultura, calitatea produselor este foarte importantă ne bucurăm de inițiativa de a um, permite conștientizarea calității ridicate a produselor um, europene și de a da consumatorilor mai multe informații legătură cu standardele de producție. Diferitele standarde de piață sunt adaptate produselor specifice și uh, permit uh, un, uh, condiții egale și ne dau o bună reputație la export. Orice modificare sau simplificare uh, trebuie să mențină flexibilitatea în diferitele sectoare și să respecte regulile internaționale, cum este codexul. Suntem convinși că uh, o bază fermă din legislația europeană asigură um, cel mai bun control al consecințelor asupra altor sectoare. O altă abordare de a facilita funcționarea piețelor este uh, aceea de a uh, menține funcționarea piețelor. Uh, trebuie să se impună etichetarea țării de origine. Um, în, uh, se, în sectorul nostru se amestecă diferite produse și informațiile date uh, consumatorilor prin etichetarea obligatorie ar putea să fie confuze, să um, creeze mai multă confuzie decât să-i ajute pe consumatori. În uh, indicațiile geografice reprezintă o bună oportunitate de a oferi câteva informații consumatorilor. Iar uh, cu arte um, elemente obținem trei ă, tipuri de etichete care pot da informații ă, ă, importante. Trebuie să se respecte și reglementările în legătură cu hrana sănătoasă în etichetare. Avem în momentul de față în discuție o propunere a Comisiei în acest sens și continuă și discuțiile în legătură cu profilurile nutriționale. Pentru ambele regulamente este esențial ca pe, să există în continuare posibilitatea de a comunica aspectele de sănătate ale acestor produse uh, consumatorilor. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta aceste elemente legate de sectorul laptelui. Vă mulțumesc! Grazie, grazie Mr. Bock. Ora apriamo... Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul colegilor. Domnul Rasmussen, reprezentantul Comisiei, este alături de noi. Și o să-l rog să ia cuvântul după schimbul nostru de păreri. O să încep cu doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Buc, pentru prezentarea dumneavoastră. Suntem de acord cu observațiile dumneavoastră în ceea ce privește volatilitatea prețurilor. Aceasta este o problemă gravă și pentru producători, nu doar pentru consumatori. Ce se va întâmpla când în 2015 vor fi desfințate cotele fără să existe mecanisme de sprijin uh, a pieței puse în aplicare. Pentru că există anumite întrebări în ceea ce privește acțiunile Comisiei pentru sprijinirea pieței în momentul în care se vor elimina cotele. Cred că trebuie să se să există mai multă limpezime în ceea ce privește aceste mecanisme care ar trebui puse în aplicare. Uh, se spune că agricultorii sunt mai orientați către piață, dar uităm că ei își planifică producția într-o perioadă uh, a prețurilor ridicate, dar laptele este produs abia un an mai târziu sau, uh, mai, sau chiar uh, mai mult. Și este și adesea se întâmplă ca agricultorii să își taie singuri craca prin supraproducție uneori. Ați vorbit uh, și despre contracte și v-ați manifestat anumite îngrijorări. Cereți comisiei să nu se implice între, uh, între, în relația dintre producători și, um, uh, și um, organismele de procesare. Aș vrea să ne spuneți și câte ceva despre indicii care ne arată îmbunătățirea pieței laptelui, iar um, poate că ar trebui acum Comisia să să pună pe piață mai multe stocuri de lapte cât mai repede. Care este părerea dumneavoastră privind această uh, punere pe piață prea ambițioasă a unor uh, a acestor produse lactate, mai ales uh, când încercăm să soluționăm această, aceste probleme create de creșterea prețurilor. Mulțumesc, doamna McGuinness. Aveți uh, întrebări foarte pertinente și așteptăm cu nerăbdare răspunsurile domnului Bac. Domnul Sekierski, aș dori să vă întreb uh, dacă știți care este forma de proprietate a companiilor afiliate EDA câte sunt deținute de agricultori, câte sunt uh, cooperative în cadrul acestei forme de asociere. Ați uh, spus că agricultorii uh, influențează procesul de procesare și că această relație sunt așa cum le-ați zugrăvit dumneavoastră, dar cum rămâne cu relația între agricultori um, organismele de procesare și uh, supermarketuri, supermarkete. Nu putem să avem uh, un mecanism de stabilire a prețurilor um, unic. Sunt uh, Sigur că i-ați ascultat pe agricultori cu privire la aceste chestiuni și aș dori să vă întreb ce părere au procesatorii de lapte despre această chestiune. Cum pot stabiliza agricultorii producția pentru a evita astfel de fluctuații? Cum reușim să stabilizăm acest întreg proces? Și aici um, reiau întrebarea doamnei McGuinness. Care sunt perspectivele pe viitor? Se, vor, se va continua sistemul cotelor după 2015? Cum va fi concurența între procesatorii europeni și procesatorii mondiali? Vă mulțumesc. Grazie, adesso la parola Albertes. Mulțumesc, are cuvântul Albert Des. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim pentru raportul pe care l-am auzit. Nu am auzit nimic uh, foarte nou. Au fost constatări care există deja de mai multă vreme și le-am auzit de mai multe ori. Dar ați spus în mod corect, și aici vreau să spun și eu ceva, că nu se dorește ca aceste prețuri uh, să oscileze foarte puternic, să fie modificate foarte mult în sus sau în jos. Dar aș dori să știți cum vă imaginați un sistem astfel încât să putem uh, evita oscilații puternice ale prețurilor. Pentru că eu, când vorbesc cu oamenii, aud de la mulți fermieri că se gândesc că în viitor și cei care au ferme mai mari uh, vor trebui să renunțe la activitate dacă prețurile rămân atât de joase cum sunt acum. Trebuie să găsim o modalitate ca în cazul unor astfel de oscilații atât de puternice să putem să avem niște măsuri de intervenție. Și aș dori să-mi spuneți care e părerea dumneavoastră. Și vreau să vă dau și un exemplu. Eu vin dintr-o regiune unde, vreme de decenii, uh, s-a subvenționat industria oțelului. Apoi, uh, instalațiile au fost închise și au fost duse în China. Producția de oțel din Europa a scăzut foarte mult într-un timp foarte scurt. Prețurile oțelului nu s-au dublat, ci din potrivă au devenit de patru ori mai mari, iar consumatorii europeni care au nevoie de, uh, de oțel trebuie să plătească această notă. Și mă întreb dacă nu e dramatic să se întâmple același lucru și la, în domeniul alimentelor, uh, pentru că pentru consumator consecințele vor fi mult mai dramatice. De aceea trebuie să încercăm să găsim un sistem care să fie orientat către piață, dar trebuie uh, puțin uh, orientat, puțin corectată situația în situații extreme. Trebuie să avem niște modalități de intervenție. Și a doua întrebare, cum vă imaginați uh, niște despăgubiri pentru zonele unde uh, unde nu uh, există producție de lapte care nu este uh, nu poate să se mențină în concurența de pe piață. Și de asemenea, și eu uh, sunt uh, uh, cu un oficiu onorific uh, într-o asociație a uh, producătorilor de lapte și văd care este presiunea, uh, care sunt presiunile comerciale. Uh, laptele vine în fiecare zi, dar ne dăm seama că nu mai putem să îl vindem așa cum îl vindeam înainte. Și problema este că noi, cel, nouă celor din, asocia, noi din asociații suntem presați să așteptăm nu 30 de zile, ci 90 de zile, 120 de zile uh, până ce primim banii. Trebuie să prefinanțăm așadar uh, producția noastră. Și am uh, fost la Paris, uh, am fost invitat de uh, ministrul agriculturii din Franța și am înțeles că în Franța există un sistem astfel încât este garantată plata produselor în decurs de 21 de zile. Și aș vrea să ne gândim puțin să introducem această obligativitate ca, să zicem, în 30 de zile să se plătească uh, produsele, pentru că acest lucru are consecințe masive asupra uh, producătorilor și aș dori să avem astfel de reglementări la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc, Albert. Are cuvântul Aniu. Prego, Thank you, Chairman. Uh, I just... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îl întreb pe vorbitorul nostru care sunt, care sunt efectele schimbărilor uh, în politica laptelui. Ce va spune OMC? Dacă aducem prețurile de intervenție la un nivel la care să fie profitabilă producerea laptelui, atunci oamenii își voi, vor extinde activitatea. Probabil că așa la această situație se va ajunge. Ce credeți că va spune OMC în această situație? Mulțumesc! Grazie, Mr. Dodds. Mrs. Dodds, scusi. Mulțumesc, doamna Dodds. Doamna Dodds. Thank you, uh, Mr. President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ne gândim foarte serios la volatilitatea prețurilor. Venind din Irlanda de Nord, volatilitatea prețurilor uh, în sectorul laptelui a jucat un rol foarte important în situația de acolo. Fiindcă în Irlanda de Nord doar foarte puțin din eh, laptele produs ajunge pe piață. Majoritatea devine lapte praf. Iată, în ceea ce privește, iată de ce fluctuația piețelor mondiale a avut efecte grave, mai ales în, eh, în ceea ce privește criza financiară cu care ne confruntăm eh, mulți fermieri se confruntă cu probleme imense. Aș dori și eu, ca și alți colegi, să știu cum se vor folosi instrumentele de piață în ceea ce privește fluctuația prețurilor uh, din sectorul laptelui. O altă chestiune care a fost subliniată de industria laptelui din Irlanda de Nord o reprezintă faptul că Uh, s-a înregistrat o majorare a prețurilor care uh, bucură multă lume, bineînțeles, dar iar uh, asta pentru că producția a fost scăzută și materiile prime erau în scădere și ele. Dar fiind această creștere a prețurilor, s-ar putea uh, ca produsele să intre pe piață, ceea ce s-ar putea să destabilizeze piața. Mă folosesc de această ocazie pentru a face, pentru a cere comisiei să analizeze toate aspectele legate de majorarea prețurilor și să nu perturbe stabilitatea, stabilitatea pieței pentru câștiguri pe termen scurt. Vă mulțumesc. Köszönöm, elnök úr. A Domnul Gladfelder. Szólította az európai... Mulțumesc foarte mult. Parlamentul European, în rezoluția sa, a cerut Comisiei Europene să analizeze influența supermarketurilor asupra prețurilor, fiindcă degeaba scădem uh, prețul de cumpărare a laptelui căci uh, prețul uh, în supermarket nu scade deloc, iar consumatorii nu au avut deloc de câștigat. Bănuiesc că această problemă e, este nu doar pentru producători, ci și pentru proces, procesatori. Aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră, ce ar trebui să facă Comisia Europeană privind această chestiune și cum ați putea dumneavoastră să ajutați Comisia Europeană în acest sens? Vă pun această întrebare pentru că în negocierile cu supermarketurile dumneavoastră sunteți piva întâi. Martin Hausling. Mulțumesc, domnule președinte. După ce am auzit acest raport, am avut senzația că lumea este în regulă a spus că piața merge bine, nu avem nevoie de intervenții, toată lumea are un venit uh, bun, numai pentru că prețul laptelui a crescut cu 2-3 cenți, nu putem să spunem că ei au un uh, venit rezonabil, un venit decent. Trebuie să vă uitați un pic și în afara asociației dumneavoastră la oamenii de rând. Și am o întrebare concretă. Ați uh, respins ideea de a, o, o, de a adăuga mai multe etichete cu privire la origine. Uh, diferențierea pe piață se orientează după astfel de etichetări, totuși. Și uh, este o, vorba de o chestiune de regionalitate, care ar aduce uh, o valoare în plus, cred eu. Și apoi gândiți-vă că în momentul în care expiră uh, regula, reglementarea în domeniul laptelui, cum vă imaginați uh, în momentul în care vor fi eliminate uh, cotele de lapte sau vor dispărea ele? Cum vă imaginați o următoare reglementare? Și apoi, e, cred că aș, aș vrea să-mi spuneți câteva mai multe despre cifrele uh, cu privire la tranzacțiile comerciale de pe piață. Am auzit de 7%, dar poate că e un pic mai mult. Grazie Martin. Luis Capula Santos. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să salut comunicarea care ne-a fost prezentată, care oglindește foarte bine punctul de vedere al industriei și noi trebuie să ascultăm toate punctele de vedere. Bineînțeles, acesta este un punct de vedere respectabil care uh, apără interesele respectabile ale procesatorilor. Dar uh, reuniunea noastră are loc în moment, într-un moment de criză și nu oricând, într-un moment în care o parte foarte mare a producătorilor europeni se confruntă cu mari greutăți, fiindcă se pare că um, acel model bun pentru industrie nu este bun și pentru producători. Iar, uh, eu vă spun, niciun sistem nu poate funcționa în mod echilibrat Eh, dacă sunt unii care au de pierdut. Astfel încât vreau să vă întreb următorul lucru. Industria eh, protejează raționamentul liberal adoptat de comisie și care a reprezentat o mare um, mare clivaj în Parlamentul European când am discutat bilanțul de sănătate, iar uh, chestiunea laptele a fost cea care a um, fisurat părerile în Parlamentul European, fiindcă avem aici păreri împărțite în ceea ce privește raționamentul liberal dus la extreme. Dar, pe de altă parte, uh, Dumneavoastră, invitatul nostru, ați uh, sprijinit mecanismul de siguranță și plasa de siguranță și uh, Asta pentru a face față volatilității prețurilor. Eu aș dori să, să îmi explicați mai mult ce înțelegeți prin acest lucru, prin această plasă de siguranță. E vorba de un mecanism de uh, intervenție uh, la, la un nivel la care să uh, aibă efect asupra producătorilor, pentru că, după mine, Trebuie să existe o reacție adecvată la ceea ce se întâmplă, astfel încât aș uh, dori să știu care sunt mecanismele despre care credeți că în acest uh, cadru conceptual liberal ar trebui să fie uh, adoptate de către decizionari, de către cei care iau decizii politice și de către noi, bineînțeles, pentru a duce la bun sfârșit această chestiune. Vă mulțumesc! Peter yeah. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru raport. Am trei întrebări. Domnul Iar. În primul rând, presupun că producția laptelui uh, se va orienta, și va trebui să se orienteze mai mult în funcție de piață pe viitor, mai mult decât acum. Dacă sunteți de acord cu mine, este prima întrebare. A doua întrebare au formulat-o și alți colegi. Este vorba despre aceste oscilații ale prețului pe care le vedem în momentul de față, uh, oscilații pe piață. Cum s-ar putea utiliza niște clauze contractuale uh, pentru a evita astfel de uh, Uh, pentru a preveni astfel de oscilații, astfel încât când prețul este foarte scăzut și există mai puțină cerere pe piață, totuși uh, dacă uh, fermierii produc mai mult, poate se pot reglementa situația prin, prin contract. În Germania, de exemplu, se discută acum un sistem de contracte cu mai multe praguri de preț incluse în contract. Așadar, o, o siguranța de bază este garantată. Și a treia întrebare. Din, cum credeți dumneavoastră că uh, va trebui, vor trebui făcute lucrurile pe viitor după ce vor dispărea cotele de lapte? Unde ar trebui să se uh, amestece politica și unde nu? În care domeniu ar trebui să intervenim și în care domeniu ar trebui să lăsăm uh, fenomenele de pe piață să se desfășoare de la sine? Mulțumesc! Madame Costinger. Costinger. Doamna Costinger, mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc pentru acest raport. Ați spus și dumneavoastră că este, Europa este foarte bună pentru producătorii de lapte, pentru că există multe uh, zone de producție care sunt uh, dezavantajate, cele zonele montane, de exemplu, și totuși trebuie să uh, ne gândim că sunt acolo multe locuri de muncă în acest domeniu cum credeți pe viitor că va fi situația în astfel de uh, domenii pentru a putea menține uh, competitivitatea? Și dumneavoastră ați spus în raportul dumneavoastră că în momentul de față uh, cota de lapte nu este utilizată în totalitate. știți că există cumva eforturi um, de a găsi produse inovative, inovatoare pe piață, astfel încât să se umple această lacună? Grazie, José Bové. Mulțumesc. José Bové are cuvântul. Uh, le Président, je... Mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să iau cuvântul privind unele elemente care au apărut în documentul Comisiei pentru Industrie din Parlamentul European iar industria agroalimentară, se spune la pagina 4 a acestui document, că problema acestei industrii o reprezintă costul prea ridicat al materiilor prime. Pentru asta pune piedici uh, competitivității pe piața mondială. Ceea ce înseamnă că în 2009 prețul uh, materiilor prime este, este încă prea ridicat. Iar un al doilea element care merge în aceeași direcție. În raportul de bilanț al primului semestru pe 2009 a firmei Danone, mare um, uh, companie europeană, se spune că câștigurile se dator, uh, pentru primul semestru se datorează uh, celor mai mici prețuri registrate la produsele lactate. Iată aici avem o contradicție totală. Pe de o parte, industria dorește prețuri scăzute, iar pe de altă parte, fermierii, agricultorii, nu pot uh, să-și acopere costurile exploatațiilor agricole și care ies în stradă. Deci ne confruntăm cu această contradicție în Europa nu vom mai avea lapte dacă nu le permitem agricultorilor să-și acopere costurile și să fie plătiți în funcție de costul de producție. Eu vreau să vă pun două întrebări. Prima, sunteți pentru uh, mecanisme de control a producției pentru a exista o coerență între cerere și ofertă, pentru că aceasta stabilește prețul, iar în al doilea rând, vreau să știu dacă sunteți de acord ca prin, prin acorduri între producători și industrie să se fixeze prețuri ale laptelui, unde prețul de bază trebuie să reprezinte neapărat costul de producție al agricultorilor. Vreau să mai adaug o mică observație din exterior. În În ceea ce privește laptele de vacă și laptele de oaie care suferă o criză în Italia, în Franța, din motive diferite. Iar astăzi, producătorii de lapte de oaie se, se confruntă cu aceeași situație ca producătorii de lapte de vacă, astfel încât aș dori a, să vă rog astăzi să le, să venim în ajutor acestor producători care se confrunte cu probleme în Franța, în Italia sau în Grecia, prin aceleași măsuri pe care le-am luat în cazul laptelui de vacă, pentru a, pentru a veni în ajutor producătorilor de lapte de oaie, pentru a-i ajuta să depășească criza. Vreau să vă spun, să, vreau să vă rog să nu uitați că ne confruntăm cu o criză gravă. Mulțumesc, domnul Schmidt. Thank you, President. I uh, will be brief because I don't want Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu succint. Nu vreau să repet ce au spus deja ceilalți colegi, dar aș dori să subliniez interesul meu cu privire la între, răspunsul la întrebarea, întrebările puse de doamna Guinness. Cred că aici sunt implicații fundamentale pentru politică. Și vreau să mă refer la un punct, anume ostilitatea EDA față de această etichetare uh, obligatorie a originii. Nu înțeleg, uh, nu sunt chiar sigur dacă vorbiți în interesul producătorilor primari uh, agricultorii din Scoția, sunt, își doresc o astfel de etichetare, pentru că acest lucru vor să-l vadă consumatorii. Următorul punct pe ordinea de zi este strategia în domeniul calității produselor agricole. Și această etichetare este fundamentală pentru calitate. Deci aș dori să vă întreb, vorbiți în interesul asociației dumneavoastră, a celor care produceți o, o marfă, o, o materie primă mai degrabă decât un produs, sau care s-ar putea să se ciocnească cu interesele de politică ale acestei uh, comisii. Mulțumesc. Doamna Mita Eldes are cuvântul. Domnul Mita Eldes. Na nossa posição, nós consideramos. Noi suntem de părere că domnul Buck s-a concentrat în prezentarea sa pe oscilația prețurilor, dar a vorbit și de un alt aspect foarte important pe care uh, reprezintă modificarea ce a avut loc în distribuirea veniturilor uh, pe, în filiera laptelui. Uh, prețurile materiilor prime a crescut și prețul de producție într-o primă fază și prețul la consum. Dar într-o a doua fază a, a scăzut prețul la materii prime, prețul de producere, dar prețul la produselor de consum a rămas uh, foarte mare. Iar uh, aici uh, avem o problemă în ceea ce privește filiera laptelui. S-a spus, ni s-a spus aici că piața funcționează cum trebuie. Vreau să vă întreb dacă sunteți de aceeași părere în ceea ce privește uh, piața între distribuitori și procesatori, pentru că eu cred că aici trebuie, mai trebuie reglementate niște lucruri. La fel, uh, cred că este la fel de necesar să avem acorduri uh, cu cealaltă parte este vorba de producătorii de lapte. Doar așa vom ajunge la o mai bună egalizare a distribuirii veniturilor pe filiera laptelui, pentru că mi se pare că nu v-ați ocupat, nu ne ocupăm destul de mult de acest aspect. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam kilka pytań, ale też dwie refleksje. Po pierwsze, Chciałbym jednak, żebyśmy... Domnul Oleniciak, mulțumesc foarte mult. Am câteva întrebări și câteva observații. În primul rând, aș dori o dezbatere mai amplă privind criza din sectorul laptelui. Să nu analizăm doar mecanismele de piață și cotele, ar trebui să vedem și ce investiții s-au făcut în acest sector în ultimii ani, fiindcă aceste investiții au scăzut, însă în același timp aș dori ca industria să devină mai competitivă. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre nivelul de investiții în industrie și în ce măsură aceste investiții au avut uh, un impact pozitiv asupra sectorului laptelui. Vreau să vă întreb dacă aceste investiții au sporit eficiența sectorului laptelui. În perioada de vârf a sectorului laptelui, multe țări europene au investit în um, producție suplimentară și se, se prea poate ca acesta să fie unul din motivele pentru care astăzi ne confruntăm cu o criză. Sunteți de aceeași părere? Vreau să vă întreb dacă ați cerut elaborarea unor studii pentru a Um, stabili de ce asistență va fi nevoie, de ce ajutor va fi nevoie în următorii ani. Nu mă refer doar la rambursare la export, ci și la investiții. Investițiile pot fi cofinanțate de Uniunea Europeană și de statele membre, bineînțeles. Uh, Vreau să mă refer la o chestiune ridicată deja de colegii mei. Anul 2008 a fost uh, anul uh, uh, cel mai grav de vedere al crizei. Eu aș dori să vă întreb dacă în 2009 s-au plătit dividende și dacă aceste dividende se vor îndrepta către investiții. Aș dori să știu, în egală măsură, care este nivelul profiturilor și cine le primește. Vă mulțumesc. Grazie. Danten. Oui. Merci, M. le Président. Deux, deux questions. Euh... Mulțumesc, domnul Dantin. Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul laptelui este unul foarte fragil, ceea ce justifică o politică publică, dar întreprinderile doresc să concentreze producția laptelui în alte regiune, iar costurile de producție, costurile de, de colectare sunt mai puțin importante pentru dumneavoastră. Ce așteptați dumneavoastră de la, de la colectivitate pentru a rezolva acest, aceste probleme. Iar în al doilea rând, mult timp, laptele praf a fost un factor de, de eh, reglementare a pieței. S-a investit eh, mult eh, în, în consumul laptelui praf. Acum se investește în cercetare și în consumul uh, suplimenților alimentari și a laptelui praf, asta în virtutea contractelor pe care le aveți cu producătorii. Doamna Luling are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dat fiind uh, că suntem în Uniunea Europeană și nu în Uniunea Sovietică, mi se pare foarte greu să putem fixa prețul producției și prețul la consum de aici, de la Bruxelles. Sper că suntem cu toții de acord asupra acestui lucru. Observ în țara mea cel puțin că în momentul în care avem o cooperativă de producători, cum se întâmplă în Luxemburg, de pildă, Producătorii care uh, desfășoară această activitate sunt mai bine remunerați decât cei care livrează în, uh, în Germania, de pildă, uh, de cei care au abandonat cooperativa luxemburgheză pentru că sperau că vor avea prețuri mai bune în Germania, ceea ce s-a întâmplat o anumită perioadă de timp, aproape că au distrus cooperativă, dar, uh, iată, în momentul de față aceasta este foarte puternică și producătorii care livrează acestei cooperative sunt mai bine plătiți decât ceilalți. Cred că uh, bineînțeles, în toate statele membre, producătorii sunt liberi să se asocieze în cooperative sau nu, dar, bineînțeles, sunt mai puternici dacă se asociază în cooperative. Sunt de părere că ar trebui, în această situație de criză care se prelungește, să ne folosim de toate instrumentele de piață pe care, din fericire, uh, le-am păstrat, pentru că doamna Fischerberg voia să le elimine pe toate în ceea ce privește reglementarea pieților, uh, piețelor și așa mai departe, uh, restituții la export și așa mai departe. Cred că acestea sunt binevenite și trebuie folosite, dacă este cazul. Iar dacă prețurile își revin și ele, va trebui ca Comisia să nu Uh, vând, să nu vândă stocurile acum, să nu le scoată pe piață acum, fiindcă, bineînțeles, după părerea mea, va trebui să așteptăm puțin pentru a nu periclita din nou situația prețurilor. În egală măsură, sunt de părere că trebuie să continuăm cu măsurile naționale europene pe care le-am luat uh, spre a permite producătorilor pe termen scurt să depășească această criză în diverse state membre s-au luat măsuri în acest sens, precum și în Luxemburg, și uh, haideți să uh, folosim uh, cele 200 de miliarde a fondului lapte ale fondului laptelui pentru uh, a depăși problemele pe care le avem. Este uh, o, o picătură într-un ocean, poate, dar uh, mai bine, mai bine să avem această picătură decât nimic și, uh, uh, s-ar, și poate comisia, dacă mai caută prin sertare, mai găsește și alte mijloace de ajutor. Îmi amintesc că în momentul în care am salvat Galileo, am făcut acest lucru cu excedentul de la bugetul pentru agricultură. Iată, poate că în această situație am putea să încercăm să găsim uh, fonduri suplimentare aceste 500 uh, de milioane pe care le-am cerut. În ceea ce privește cotele, aici părerile sunt împărțite în rândul producătorilor. Uh, trebuie să le menținem sau să le eliminăm. Eu aș dori ca dacă aceștia ar cădea la, aceștia, ca acestea să cadă la un acord, pentru că găsesc că este important acest lucru. Ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva este ridicol să desfințăm cotele în situația în care ne aflăm. Știu că a fost luată o hotărâre în acest sens, dar hotărârile luate într-un moment în care situația era diferită decât cea cu care ne confruntăm acum pot fi schimbate, astfel încât eu uh, le-aș sugera producătorilor să ceară o menținere a cotelor după 2015. După mine, aceasta ar fi o reacție potrivită în situația de față, fiindcă nu știm ce efecte va avea eliminarea cotelor asupra exploatațiilor agricole fiindcă am mai spus acest lucru. Eu sunt de părere că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a menține uh, un nivel adecvat al exploatațiilor agricole din multe motive. Asta în Uniunea Europeană în general și în particular în toate statele membre. Uh, dacă, dacă nu, uh, lipsa Uh, unei uh, politici, unei politici agricole comune ar costa mai mult pe cetățeni decât costă uh, această politică agricolă comună, iar consecințele sociale, economice și de mediu a acestei lipse a exploatațiilor agricole vor fi foarte costisitoare pentru noi toți, astfel încât trebuie să ne gândim foarte bine și să vedem dacă putem lua măsuri în sensul, în direcția pe care am precizat-o, trebuie să facem acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum ultima intervenție, doamna Șandemoș. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vorbesc cât mai pe scurt, dar voi spune mai întâi că sunt de acord în legătură cu un lucru cu doamna Luling. Pentru că, într-adevăr, nu soluția nu poate fi ca Bruselul să hotărască prețurile produselor lactate. Nu producătorii trebuie să stabilească, dar um, nu producătorii, ci consumatorii. N-am vorbit despre consumatori, dacă prețurile sunt fixate de la Bruxelles, dacă europenii plătesc laptele de două ori, odată plătind ajutorul pentru producători și odată plătind un preț foarte ridicat pentru lapte în magazin. Dar Întrebare. Această organizație, EDA, ce faceți de fapt pentru a permite mai multă transparență în domeniul prețurilor? Pentru că, iată, în această perioadă de criză, laptele e scump pentru consumatori. Un detai. Deci, ar trebui să se găsească o soluție. Ce puteți face pentru a asigura mai multă transparență vis-a-vis -vis de consumatori în legătură cu modul în care se fixează prețurile? Doamna Bremer? Ehm, Bună ziua, s-au pus deja foarte multe întrebări. Pe mine m-ar interesa în special dacă întreprinderile din uh, asociația dumneavoastră, sunt de acord cu, sunt mulțumită de structura existentă în momentul acesta. Care cred că este structura optimă și care, cum arată strategia dumneavoastră pentru viitor? Fiecare uh, întreprindere are strategia sa sau aveți o linie comună? Mulțumesc! A avut un ampia... Domnule Buc, uh, iată multe întrebări, multe idei Mm, vom asculta cu interes uh, răspunsurile dumneavoastră apoi. Voi da cuvântul domnului Rasmussen. Vă rog, domnule Buc. Yes, uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la întrebări pe cât de bine posibil și îmi cer scuze încă de acum dacă uit anumite întrebări, pentru că, sincer, mi s-au pus multe. Mai întâi aș dori să vă explic ceea ce am făcut în 2003 și în momentul controlului de sănătate al pacului. Reforma pacului din 2003 sau odată cu reforma uh, am uh, scăzut prețurile de intervenție de la 50 la 25% și această scădere a prețurilor de intervenție a fost compensate prin prime compensatorii pentru uh, fermieri de 3,5 cenți pe litru. Sistemul cotelor va expira în 2015 și nu există o majoritate în Uniune în favoarea um, prelungirii sale și uh, am hotărât că producția trebuie să crească încet, încet pentru um, a nu ajunge într-o situație de criză. Iată care este realitatea în momentul de față și noi uh, am fost de acord cu toate aceste decizii la nivelul EDA în legătură cu um, perspectivele de pe piețe pe termen lung, toate raportele, rapoartele arată că, pe termen lung, suma va crește mai mult decât producția. Developing countries. Cererea va crește mai mult decât producția, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Deci, pe termen lung, la nivel mondial, Situația nu, e, nu arată rău. Din producția europeană, 8 până la 9% ă, din aceasta este exportată în țări terțe și acestul exporturi reprezintă 4 până la 5% din producția mondială. Deci, iată, perspectivele pe termen lung uh, sunt bune și, din fericire, acum, după ce piața în uh, august și septembrie a, a avut uh, s-a aflat într-o situație foarte proastă, dar acum prețurile cresc. Dar piața este încă fragilă. Deci, după părerea noastră, Comisia Europeană nu ar trebui să intervină rapid cu stocurile de intervenție, altfel ar distorsiona piața. Într-un sector al produselor lactate mai mult orientat spre piață, volatilitatea, bineînțeles, va fi o caracteristică acestei, acestei piețe mai mult decât până acum și, într-o anumită măsură, aceasta este o caracteristică normală a pieței, dar, pe de altă parte, volatilitatea extremă nu este de dorit. Nici uh, prețuri extrem de mari, nici prețuri extrem de mici nu sunt de dorit. Prețurile extrem de mari ar putea duce la prețuri extrem de mari pentru toate produsele din lapte, dar dacă ele sunt atât de mari, scade cererea în favoarea concurenței de pe piețele mm, nelactate. Mulți clienți au ales proteine care nu provin din lapte și grăsimi vegetale. Deci, și prețuri foarte mari pot distorsiona piața. Peste o piață atât de volatilă, se pot folosi instrumente de gestionare a um, pieței prin anumite tipuri de contracte între procesatori și fermieri, dar volatilitatea în sine nu uh, va scădea, se vor limita doar riscurile legate de volatilitatea prețurilor uh, pentru operatorii de pe piață. Și după părerea mea, aceste instrumente pot fi folosite în mod voluntar. Dar, după părerea noastră, Dacă studiem politica din sectorul lacului în Uniunea Europeană după 2013, considerăm că instrumentele publice ar putea reduce volatilitatea prețurilor și, după părerea noastră, pentru a avea o plasă de siguranță când prețurile sunt foarte scăzute, poate intervențiile, un sistem de intervenție ar fi binevenit Așa ca cel pe care îl avem acum pentru unt și laptele praf și chiar un sistem de stocare. Deci pentru situații cu prețuri reduse, cred că trebuie să folosim o plasă de siguranță pe viitor. Dar poate și în situații în care prețurile sunt extrem de mari, considerăm că un instrument public ar putea fi folosit prin uh, gestionarea stocurilor strategice. Știm cu toții că dacă prețurile sunt foarte mari, doar ultimele câteva kilograme sau tone determină ultimul preț ridicat. Deci, ne putem închipui că într-o astfel de situație, Comisia Europeană, în cadrul gestionării pieței, ar putea să elibereze cantități din stocuri. Deci, pentru asta e nevoie de o gestionare a stocurilor strategice. Iată, care este punctul nostru de vedere în legătură cu gestionarea pieții pe viitor pentru a stabiliza piețele. În legătură cu proprietatea companiilor din cadrul EDA, cred că 50% din procesare este făcută de cooperative și ceilalți 50% de companii private. În legătură cu controlizarea sau relațiile contractuale între um, procesatori și eh, fermieri, chiar dacă 50% din eh, lapte este procesat de cooperative, poate să existe tot felul de relații între um, fabricile de prelucrare și fermieri, cu angajamente pentru viitor și așa mai departe. Dar, după părerea noastră, aceste relații trebuie să fie reglementate în mod voluntar. Dacă în momentul de viață trebuie să funcționăm într-o situație mai bine orientată spre piață, ar trebui ca Comisia Europeană să fixeze condițiile contractuale, volumurile, uh, relațiile între fermier și industrie? După părerea noastră, nu trebuie să facă acest lucru. Uh, ask, uh, was also, uh, the De asemenea, s-a întrebat care va fi efectul uh, susținerii în domeniul laptelui. Ce va spune OMC? Știm cu toții că există o propunere uh, pe masă pentru OMC și, din punctul nostru de vedere, ultima propunere a Uniunii Europene în aceste negocieri este ce putem face mai mult. Nu putem face mai mult de atât, adică. Din punctul nostru de vedere, Uniunea Europeană a făcut suficient. Uneori a făcut prea mult. Și acum ceilalți uh, parteneri de negocieri trebuie să se implice și să ajungă la un acord să nu uităm că da, suntem în favoarea acordului OMC pentru că trebuie să exportăm aproximativ 8-9% din întreaga producție europeană, după cum vă spuneam, către țări terțe. Și dacă nu am exporta aceste cantități către țări terțe, atunci ar trebui să ne reducem producția totală cu acest procent. Unul dintre membrii Comisiei a spus că Parlamentul European a solicitat Comisiei să uh, analizeze situația supermarketurilor și a întrebat ce ar trebui făcut Uh, cu propunerea Comisiei Europene. Domnule președinte, ca să fiu foarte sincer, noi avem uh, o competiție serioasă uh, între actorii economici și o competiție serioasă între vânzătorii cu amănuntul. Și există negocieri foarte serioase între vânzătorii cu amănuntul și producătorii de lapte și după 2007, după 2008, putem doar să spunem că am văzut pe piață o competiție crescândă, o competiție mai puternică între vânzătorii cu amănuntul decât înainte. Sigur că uh, Comisia Europeană poate să analizeze situația uh, cu privire la contracte, relații, marje între uh, industria laptelui și vânzătorii cu amănuntul. De ce nu? Pe de altă parte, trebuie să spun că industria are nevoie de vânzători, de vânzătorii cu amănuntul și aceștia au nevoie de industrie. Unul dintre membri a spus că prețurile uh, la nivelul consumatorului au rămas la un nivel ridicat, în timp ce prețurile la nivel de producător au crescut, au scăzut. Întrebarea ar fi cine, la cine a ajuns această marjă de profit. Bine, să știți că nu e clar că în mod, că în mod necesar toată marja a ajuns la intermediar, la vânzătorul cu armănuntul. Aceasta se poate să se fi împărțit între industrie și acesta. Dar sigur că noi nu putem să răspundem la această întrebare, dar s-ar putea ca și producătorii uh, și asociațiile um, de producători cooperativele să fi profitat de pe urma acestei marje. În ceea ce privește transparența prețurilor. Da, Domnule președinte, nu ne opunem deloc uh, unei transparențe ridicate cu privire la prețurile, la uh, poarta uh, exploatațiilor agricole sau la nivelul industriei sau la nivelul vânzărilor. Dar ar trebui să ne gândim puțin ce înseamnă această transparență. Oare nu cumva mai multă transparență, oare transparența uh, sporită ar fi în favoarea producătorilor sau în favoarea uh, celor care vând produsele? Și această întrebare deocamdată este fără răspuns. Domnule președinte, sunt sigur că am uitat anumite întrebări, dar deocamdată atât am de spus și vă mulțumesc. Book. Mulțumim, domnule Buc. Acum dau cuvântul lui Rasmussen reprezentantul Comisiei. Vă rog. Thank you, Chairman. Zichi? Mulțumesc, domnule președinte. O dezbatere foarte interesantă în această după-amiază, ca de obicei. În ceea ce privește, ce ne privește pe noi, cei de la comisie, cred eu cel puțin aș împărți intervenția mea în două părți. Prima, piața laptelui așa cum o vedem acum și o altă parte, aș dedica-o uh, evoluției uh, pe termen mediu și lung a pieței laptelui. Prețurile și situația de pe uh, piața lactatelor uh, și în Europa și în lume s-au îmbunătățit dramatic în uh, ultimele luni. Nu putem să ne chidem ochii în fața faptelor. Realitatea este că prețul atât la uh, brânză, la unt, la lapte praf a crescut. Și sigur că era și momentul să crească, dar au crescut prețurile au crescut atât de mult încât sigur că nu mai, nu mai susținem uh, piața prin intervenții, piața comunitară, au uh, crescut la un asemenea nivel încât săptămâna trecută am redus toate rambursările la export, cu excepția um, untului. Pentru toate celelalte lact, produse lactate le-am redus la zero vedem că pe piața globală, să vă dau un exemplu, uh, o creștere a litrului, a prețului pe litru din Noua Zeelandă, de exemplu, uh, la ultima uh, licitație a crescut cu 15%. Așadar, suntem ne mișcăm în direcția unei creșteri foarte rapide a prețurilor similară cu creșterea prețurilor pe care am văzut-o în 2007. În ce măsură această creștere va continua, cred că nimeni nu poate să prezică. Pe piața globală este vorba de perspectivele de producție în Noua Zeelandă, în uh, Australia, care sunt uh, furnizori uh, principali ai pieței globale. Da. iar în cadrul comunității vedem un decalajul obișnuit între prețurile materiilor prime, prețurile produselor uh, vândute și prețurile uh, la poarta uh, agricultorilor. Da, este într-adevăr un decalaj dar a crescut prețul și la nivel de producător. Da, într-adevăr, nivelul era foarte jos, dar acum avem o creștere de 28-30 de cenți pe litru, prețuri care sunt deasupra prețurilor pe care le-am avut înainte de uh, volatilitatea din 2007-2008. De asemenea, deasupra prețurilor pe care le-am avut din 2003 până în 2006, când situația a fost liniștită. Acum, în ce măsură aceste prețuri sunt suficient de ridicate sau nu sunt suficient de ridicate, nu sunt aici pentru a evalua acest lucru. Eu sunt aici pentru a vă spune care este realitatea. Realitate pe care o vedem în fața ochilor. Cred că aceasta este o evoluție fericită și Comisia nu va interveni în această evoluție uh, prin uh, uh, eliberarea unor stocuri de intervenție, cum uh, au uh, întrebat mai mulți parlamentari astăzi. Vedem că avem într-adevăr responsabilitatea de a gestiona stocurile și în acest context aș dori să vă ofer o informație dacă nu o aveți deja. O mare parte a stocurilor de intervenție vor fi eliberate uh, în regimul pentru ajutorarea persoanelor celor mai defavorizate care va fi adoptată de către Comisie. În trecut, o mare parte a stocurilor de intervenție, fie că era vorba de cereale, uh, lapte praf sau uh, unt, acestea puteau fi eliberate imediat. În noul, în noul sistem, vorbim aici de, uh, de cantități foarte mari, care în noul sistem vor putea fi eliberate doar începând din mai 2010, adică nu le vom elibera în următoarele șase luni, ceea ce ne dă o perioadă pentru a vedea dacă situația actuală este una durabilă și până atunci vom vedea, există și posibilitatea de a introduce aceste cantități pe piață și ce rămâne din ele. Dar nu vom acționa într-un mod uh, necontrolat. Din potrivă, vom acționa într-un mod foarte responsabil, așa cum ne-a impus-o Consiliul și Parlamentul European. Aceasta este situația pe termen scurt. Situația pe termen lung, după ce am ascultat toate intervențiile, unele foarte pertinente, cred că sunteți de acord cu mine că numele Comisiei nu pot să uh, îmi iau niciun fel de angajamente uh, pe lângă ceea ce facem deja. Am înființat un grup la nivel înalt să analizeze toate aceste chestiuni la care v-ați referit astăzi. Acest grup uh, a avut prima reuniune, avem următoarea reuniune mâine, este un grup foarte activ și cei care uh, la această reuniune invităm părțile interesate să vină și uh, Uh, să spună Comisiei și reprezentanților statelor membre punctul lor de vedere, să-și exprime poziția lor, uh, recomandările pe care le consideră necesare. Și aici mă refer la uh, părțile interesante cele mai importante, la Consiliul European pentru Lapte, la Asociația Europeană a Laptelor, a Laptelui, care vor reprezentanți care vor fi acolo mâine dimineață la această întâlnire. Deci cred că vom avea niște discuții fructuoase mâine. Iar fundamentul acestor discuții sunt relațiile contractuale între producători și uh, procesatori și poate și alte relații contractuale, cine știe. cum poate să fie întărită poziția fiecăruia dintre uh, părțile, fiecăruia dintre părțile contractante. Uh, poziția producătorului și față de procesator, dar și față de vânzător. Acestea sunt chestiuni importante care vor fi discutate la grupul la nivel înalt. De asemenea, transparența, care a fost menționată aici de mai multe ori, va fi subiectul unei dezbateri uh, Um, și a unei analize profunde. Acest grup se va reuni cel puțin o dată pe lună, poate chiar de două ori pe lună. Uh, vom decide acest lucru pe baza posibilităților logistice. Dar este clar că vom ajunge uh, să elaborăm un raport al uh, modului de procedură. Acest raport va fi publicat până la sfârșitul lui 2010. Domnule președinte, sper că înțelegeți că nu pot să îmi iau niciun fel de angajament uh, legat de niciun, uh, nicio uh, chestiune specifică. Toată lumea știe că împreună cu părțile interesate și cu statele membre, sta- părțile interesate nu doar cei cu care ne întâlnim mâine, ci și uh, vânzătorii cu amănuntul, cu care ne întâlnim în decembrie. Împreună cu aceștia toți vom încerca să obținem o imagine cât mai uh, bună a sectorului laptelui la sfârșitul anului 2009, pentru că vrem să privim înainte, nu înapoi, vrem să privim înainte, să vedem ce putem să facem împreună pentru a uh, facilita situația pe piață până în anul 2015. Mulțumesc! Rasmussen, grazie. Mulțumim, domnule îl mulțumesc din nou și domnului Buc și tuturor celor care au luat parte la această dezbatere importantă. Nu am rezolvat problemele, dar cu siguranță am avansat cu discuțiile și cu siguranță pe viitor vom încerca să stimulăm discuția și reflexia pentru a vedea cum se pot rezolva aceste probleme care cu siguranță se vor repota din ce ce mai des. Bine, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de politica calității în domeniul produselor agricole, strategia de urmat. Um, Raportor este domnul Giancarlo Scota. Discutăm pentru a doua oară acest raport a domnului Scota, ca răspuns, ca reacție la comunicarea Comisiei în legătură cu politica de calitate a produselor Interesul asupra acestui subiect a crescut în timp după adoptarea cărții verzi. Raportorul propune mai multe opțiuni pentru îmbunătățirea politicii de calitate în general, pe indicațiile geografice, standardele comerciale și agricultura biologică. Dorește de asemenea o legislație um, privind etichetajul, origi, etichetarea originii produselor, și dorește să se poată folosi uh, termen suplimentar facultativ, produs de munte, produs cu, cu emisie scăzută de carbon și așa mai departe. În primul rând, trebuie să fixăm termenul pentru amendamente. Termenul este 16 noiembrie, ora 12. Doresc să vă aduc aminte că va trebui să adoptăm raportul uh, la următoarea ședință a, ședința Comisiei pe 1 și 2 decembrie și acum dau cuvântul domnului Scota pentru a vă prezenta pe scurt textul raportului său. Deci vă amintesc că amendamentele pot fi depuse până la ora 12 pe 16 noiembrie și, dacă doriți, putem deschide dezbaterea după prezentarea domnului Scota. Reprezentantul Comisiei, domnul Cordonier, uh, este prezent în sală și va da cuvântul după raportor. Mulțumesc, dragi colegi! Odată cu globalizarea piețelor și criza gravă cu care se confruntă Europa și în sectorul agricol, o reacție pe care poate să o aibă piața produselor agricole este de a pune accentul asupra uh, calității produselor. O bună politică în domeniul calității din partea Uniunii poate să crească competitivitatea și să reprezinte o valoare adăugată pentru economia unor uh, regiuni europene care au puține posibilități de dezvoltare, de exemplu, cu zonele rurale și așa mai departe. În plus, o viitoare politică de calitate trebuie să fie legată cu uh, posibilitățile unei agriculturi moderne, dinamice, bogate și diversificate, cum este cea europeană, capabilă să ofere nu doar produse alimentare de înaltă calitate, cât și servicii de interes fundamental pentru o societate în continuă evoluție. În raportul meu am subliniat importanța menținerii separate a celor trei sisteme de indicații geografice, având în vedere că sunt legături cu realitatea din teritoriu de la nivel regional, pentru că reprezintă tradițiile, istoria, gusturile și cunoștințele exclusive transmise în timp. Sistemele DOP și uh, a CP trebuie păstrate separate pentru că un sistem unic nu ar lua în considerare diferențele specifice în legătură cu forma și intensitatea legăturilor dintre produs și zonele geografice de producție. Consumatorii confundă deseori indicarea locului în care s-a eliberat alimentul cu originea produsului agricole și, în general, nu cunosc modul în care funcționează lanțul alimentar dar consider că doar indicarea obligatorie a locului de producție a materiilor prime poate să oferă consumatorilor o adevărată cunoștință în legătură cu calitatea produsului pe care îl cumpără. Chiar dacă produsul uh, Um, trece printr-un ciclu de producție care schimbă caracteristicile, dar acest lucru este important pentru securitatea alimentară. Alte două teme pe care am considerat important să le includ în raport sunt importanța unei acțiuni de educare și de informare a consumatorilor din partea Uniunii Europene în legătură cu diferitele etichete europene și garanția că anumite mărci uh, asigură includerea în registre internaționale și recunoașterea internațională a sistemului OMC a indicațiilor geografice. Acum, având în vedere că primul... Aș vrea să uh, mulțumesc colegilor, pentru că e prima dată când prezint raportul meu. Vreau să mulțumesc domnului Garcia Ester, domnului Lion George și domnului Tabaki Vreau să mulțumesc și uh, colegului la VIA cu care uh, am avut un schimb contradictoriu de opinii. Vreau să le mulțumesc pentru contribuție. Grazie, Scotta. Mulțumim, domnule Scotta. Deschid acum discuția. A cerut cuvântul uh, colegul, doamna Vans Garcia. Scota. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc domnului Scota pentru spiritul său plin de cooperare și constructiv și doresc să spun că acest proiect de raport uh, este foarte rezonabil, uh, se poate bucura de sprijinul nostru. Se vorbește despre o siglă pentru produsele de calitate care ar trebui să fie simplă, uh, puțin costisitoare și care să acopere toate produsele europene, pentru că nu putem vorbi aici de produse din țări terțe, fiindcă nu știm din ceea ce privește calitatea acestora, cum sunt făcute, dacă respectă toate normele, astfel încât noi ne ocupăm de Europa, pentru că o cunoaște cel mai bine. Se spune că trebuie să se mențină standardele de piață comunitare, care, lucru care este foarte important. Uh, o simplificare excesivă s-ar putea să ducă la problemele cu care ne, ne confruntăm în sectorul fructelor și legumelor. Așa cum bine știți, stimați colegi. Mai sunt și alte aspecte care trebuie subliniate în acest document, cum um, ar fi aducerea la comun um, a denumirii de, de origine protejată și așa mai departe, ar trebui să se facă o distinție foarte clară uh, în ceea ce privește vinurile și băuturile alcoolice. Sunt de acord pentru că aici este vorba de un alt mod de producție care trebuie subliniat. În momentul în care vorbim despre unificarea denumirii de origine protejată și a indicației geografice protejate, nu ni se spune cum se va desfășura acest lucru. Și cred că aici există riscul de a adăuna imaginii calității europene de care ne bucurăm la ora actuală. Nu sunt de acord cu tot ce se spune în acest raport în momentul în care se vorbește despre indicația geografică a materiilor prime. Cred că uh, Trebuie să ținem cont uh, de condițiile industriei în ceea ce privește indicația geografică. Dacă impunem această indicație geografică industriei, s-ar putea să creăm mai multe probleme decât rezolvăm, ceea ce nu va fi de ajutor consumatorilor, astfel încât trebuie să avem grijă în momentul în care sporim povara pe umerii industriei, fiindcă și așa lucrurile nu sunt ușoare uh, în ceea ce privește legislația europeană de acum. Uh, și nu ar trebui să le punem bețe în roate cu legislație suplimentară. Ar trebui să avem o abordare sectorială, să analizăm fiecare sector în parte și să vedem dacă aceste schimbări propuse sunt binevenite sau nu. Am uh, uh conlucrat uh, foarte bine și nu vreau să vă plictisesc acum cu tot felul de amănunte. Uh, nu o să mă refer la chestiuni care au fost deja ridicate aici, dar dați-mi voie să vă spun, domnule președinte, că sunt de părere că există un aspect foarte important în acest raport. Este vorba de producție integrată, care ne oferă nou modul de a compara modul în care se desfășoară producția la nivel european și uh, ar trebui să subliniem importanța asupra acestui lucru. Mulțumesc foarte mult, doamna, spre domnul președinte. As a shadow reporter on behalf... Domnul Tabagi, mulțumesc că a din umbră din partea socialdemocraților. Vreau să-l felicit pe domnul Scotta pentru că cooperarea a fost excelentă cu domnia sa. Și aș dori să vă spun că grupul nostru sprijină raportul domniei sale. Cele trei obiective ale acestui raport sunt un sistem cuprinzător uh, în ceea ce privește măsurile, măsurarea calității la nivel european, în al doilea rând informații mai fiabile și, în același timp, o simplificare a sistemului. Câteodată există o anumită contradicție între simplificare și informații mai fiabile. Prima chestiune în ceea ce privește sigla europeană, sigla comunitară, vreau să vă spun că noi sprijinim această idee și suntem de acord cu propunerea raportorului de a, de a nu avea un, o a doua siglă comunitară. După cum vă amintiți, stimați colegi, Comisia a propus introducerea unei a doua sigle comunitare pentru produse din țări terțe, în conformitate cu standardele agricole europene. Sunt de acord cu, raportor, cu raportorul în ceea ce privește această chestiune. În ceea ce privește indicația geografică, suntem de acord cu raportorul pentru că pentru statele membre mai vechi, diferențierea între denumirea de origine protejată și indicația geografică protejată este foarte importantă. Pentru noile state membre în uh, sectorul viticol nu am introdus încă această diferență, dar se respectă um, practica și, și solicitările statelor membre mai vechi și suntem de acord cu menținerea sistemului actual. Suntem, deci, de acord cu raportorul. Doar o observație aș dori. Um, este interesant că și în Franța, unde uh, Uh, cultura consumului de vin este foarte puternică. Chiar și acolo uh, studiile, sondajele au arătat că consumatorii nu uh, fac o diferență între denumirea de origine protejată și indicația geografică protejată. În ciuda acest, acestui lucru ar trebui să se mențină sistemul. În ceea ce privește sigla organică, ar trebui să existe o unificare aici, fiindcă situația de față dezavantajează punerea pe piața produselor ecologice europene la nivelul statelor membre. În ceea ce privește um, specialitatea tradițională garantată, suntem de acord cu raportorul, acest sistem trebuie menținut uh, și aici um, respingem propunerea Comisiei de a renunța la acest sistem. Asta chiar dacă este vorba de un sistem, și chiar dacă este vorba de un sistem mai nou, ar trebui menținut, însă regulile de înregistrare ar trebui să fie limpezite. Uh, în ceea ce privește uh, amprenta um, amprenta gazelor cu efect de seră um, ar trebui să, ca aceasta să fie obligatorie, dar sunt gata să discut uh, această chestiune însă deocamdată aș dori să se mențină obligativitatea um, acestei amprente de dioxid de carbon. Sunt de acord cu raportorul în ceea ce privește faptul că ar trebui să avem o campanie de informare. Domnul Iard a vorbit de acest lucru și, într-adevăr, consumatorii ar trebui să fie mai informați în acest sens. Informațiile de pe, de pe website-uri sunt foarte importante pentru consumatori. Și ar, am putea să ajutăm consumatorii fără să, um, să um, să dăm prea multe informații pe etichetele produselor. Încă o dată vreau să mulțumesc uh, din suflet domnului Scota. Grazie, grazie eh, tabaci. Adesso Garcia Perez. Mulțumesc, domnule tabaci, domn, doamna Garcia Perez. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, bineînțeles, uh, mă alătur felicitărilor adresate domnului Scota pentru raportul întocmit. Cred că suntem cu toții de acord că e nevoie de o politică în vederea menținerii calității și sunt de părere că uh, acest raport este foarte echilibrat în ceea ce privește standardele pieței și o mai bună protecție a indicației geografice, precum și sigla comunitară pentru produsele ecologice. Toate acestea sunt foarte importante. Trebuie să analizăm uh, caracteristicile de calitate ale anumitor produse, toate bune și frumoase pentru zona rurală, pentru că nu numai că se vor spori veniturile agricultorilor, dar în același timp îi vom, vom menține populația în zona rurală, ceea ce este foarte important în ceea ce privește dezavantajele care se confruntă zona rurală. Uh, iar această, iar această metodă ar putea fi una folositoare pentru a soluționa aceste probleme. În ceea ce privește standardele de piață, sunt de acord că simplificarea nu ar trebui să dăuneze informațiilor pe care le oferim consumatorilor în ceea ce privește etichetarea, acesta ar trebui să se conformeze reglementărilor în vigoare și să analizăm fiecare situație de la caz la caz, fiindcă nu trebuie să ne lămurim Uh, consumatorii aici. Bineînțeles că există unele aspecte unde putem avea diferențe în ceea ce privește conținutul, dar dar cred că în procesul de aprobare al raportului, uh, cred că vom ajunge la un consens uh, semnificativ. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna Garcia. Tak, herr ordförande och ärad. Domnul Paulson bra document. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport este un document bun și aș dori să subliniez niște puncte. În primul rând, în ceea ce privește uh, produsele care uh, sunt produse în mod tradițional. Cred că sunt o parte a patrimoniului cultural la care nu putem renunța. Tradițiile trebuie păstrate, eu cred că acest lucru este foarte important și este foarte important pentru noi să păstrăm o cultură uh, rurală vie. Chiar dacă uh, vom avea o reformare a PAC pe viitor, cred că uh, avem un argument foarte puternic în a spune că vrem o politică agrară activă, tocmai pentru faptul că trebuie protejată acest patrimoniu cultural rural. Și există și un alt factor. Industria modernă, inclusiv industria alimentară, este acum computerizată. Totul este computerizat, uh, totul este uh, stocat ca date digitale. Cine uh, să dezvolte pe viitor această producție dacă numai tehnicienii vor mai reuși să știe cum se face pâine, de exemplu? Este mm, foarte important ca aceste cunoștințe transmise de, din generație în generație să fie păstrate. Deci aș dori ca acest lucru să fie subliniat în text, în al doilea rând un, o altă idee care poate vi se va părea puțin uh, trăznită. Dacă vorbim despre marcarea, despre etichetarea uh, alimentelor, atunci vom avea o întreagă serie de uh, etichete diferite Uh, trebuie să uh, menționăm acolo chestiuni legate de sănătate, de protecția animalelor, de tradiție, de uh, origine, de metode de uh, producție. Nici nu pot să-mi imaginez câte feluri de, uh, de informații ar trebui incluse pe etichetă. N-am putea oare să simplificăm puțin lucrurile? Să spunem, da, producătorii pot să scrie Uh, date, poți să scrie informații pe etichetă, dar nu trebuie să, îl, uh, să creeze confuzie între consumatori. Poți să spui, ca, poți să scrii ca producător ce vrei, dar trebuie să demonstrezi că ceea ce susții, într-adevăr, este adevărat. Dați-mi voie să vă dau un mic exemplu. Dacă produc un cârnaț și uh, susțin că Uh, carne din acest uh, cârnaț vine de la niște porci care au fost cu adevărat fericiți. Atunci eu trebuie să uh, dovedesc că porcii mei sunt într-adevăr mai fericiți decât toți ceilalți. Îmi cer scuze, dar vedeți, în aceste direcție merg lucrurile. Trebuie să um, trebuie să stabilim niște principii la care să, um, care să fie respectate de toată lumea. Mai bine așa decât să avem nu știu câte sute de uh, tipuri de informații trecute pe etichete. Și încă un comentariu cu privire la următoarea idee fixă. Um, și anume, comercializarea uh, peștelui de crescătorie. Peștele nu este cultivat, să zicem, pe pământ. Este un produs care vine din zone unor mai îndepărtate. Uh, sunt atât de departe oarecum peștii uh, undeva pe coaste și în momentul în care cumpărăm pește de crescătorie, prin acest lucru, peștii sălbatici sunt uh, Uh, cei care trăiesc în mări și oceane uh, sunt uh, protejați pentru că nu mai sunt prinși în, în asemenea hal. Peștii de crescătorie peștii de crescătorie sunt mult mai buni este mult mai bine să îi cumpărăm pe ei decât peștii uh, sălbatici, pentru că cu cât mâncăm mai mulți pești de crescătorie, cu atât vor rămâne mai mulți pești sălbatici în ape. Mulțumesc, doamna Polson. Acum are cuvântul doamna De Lange. Dank u voor zijn, uh, voor zijn inleiding. Ik denk dat het een, eh, een, een zeer goed uh, rapport is. Um, het belangrijkste wat we dat er, denk ik als uh, landbouw... Mulțumesc. Este important să avem un logo de calitate. Iată, colegii de la Comisia pentru Mediu, pentru Industrie consideră și ei că acest logo este important. Mai avem multe de făcut aici la Parlament uh, pentru a preciza lucrurile. Un alt element în ceea ce privește indicațiile în plus pe etichetă. Există o provocare. Definiția. Bineînțeles, e mai bine să avem o definiție la nivel european. De exemplu, în legătură cu amprenta mm, asupra mediului de emisiilor de dioxid de carbon, există supermarketuri eh, care au astfel de logo-uri, eh, dar faptul că un supermarket are un logo bazat pe, proprie, pe propria sa definiție nu înseamnă nimic pentru noi. Noi avem nevoie de regulile noastre și de logo-ul nostru. Dar situațiile sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. Dacă unii locuiesc sub nivelul mării, um, altitudinea înseamnă altceva pentru omul respectiv. Dar consumatorii laptelui trebuie să știe dacă laptele pe care îl cumpără este produs de vaci care se află tot anul uh, pe pășune uh, sau închise în grajd. Deci, să vedem trebuie să vedem ce corespunde cel mai bine um, dorințelor consumatorilor și pe baza culturii statelor membre. Mai sunt și alte lucruri de spus. Nu sunt de acord cu fraza în care se spune că trebuie să existe mai multe informații pe etichete. Eu nu cred că eticheta este cel mai bun instrument pentru a informa consumatorul, pentru că eticheta e mică. Deci, pe etichetă trebuie să figureze doar informațiile cele mai importante, la fel uh, și cu logourile. De multe ori, pentru carnea de vită există un cod pe etichetă. Dar din acest cod omul nu poate să își dea seama de unde vine carnea, din uh, ce grajd, cine e crescătorul uh, vitei respective și așa mai departe. Deci trebuie să existe surse de informații, nu informații propriu-zise pe etichetă, ci informații pe alte cale. Ceea ce privește logo-ul bio, eu voi depune un amendament, trebuie să existăm mai mult asupra controlului produselor bio care vin din țări terțe, pentru că uh, după părerea mea, în țările terțe nu se fac suficiente controluri, controle în legătură cu aceste um, produse așa numite bio care ajung în, Uniun, în, ajung în Uniunea Europeană. De nevoie deci de mai mulți bani pentru controluri și de mai mulți funcționari care să facă aceste controluri. Voi depune un amendament, dar în afară de acesta trebuie să spun că este un raport foarte bun. Mulțumesc! Delange. Mulțumim, doamnă Delang. Acum, domnul Lavia. Mulțumesc, domnule președinte, și eu uh, vreau să-l felicit pe domnul Scota pentru acest uh, raport cu care sunt de plin de acord în legătură cu distinția dintre sistemele de calitate propuse și conținuturile acestora. În legătură cu anumite aspecte, poate putem aprofunda anumite concepte pentru a preciza definițiile în cadrul comisiei noastre. Este interesant pentru mine elementul în legătură cu indicarea um, indicației suplimentare pentru produ- producția integrată, care reprezintă un element de diferențiere încă puțin folosit în, um, la nivel comunitar. Aș sublinia și mai mult anumite aspecte importante pentru mine. Comunicarea cerută de mulți, este, după părerea mea, um, un instrument foarte important. În unele regiuni ale comunității, cercetările științifice arată că două treimi din consumatori nu știu de um, ce înseamnă informațiile de pe etichetă cu referire la uh, calitate. Deci nu are rost să etichetăm, uh, să folosim sisteme de calitate dacă consumatorii nu cunosc conținutul și simbolul acestora. Deci trebuie să intensificăm operațiunile de formare și trebuie să reluăm posibilitatea ca în programul din cadrul celor de-al doilea pilon, așa cum se prevede doar parțial, să fie posibil și pentru asociații să se facă cu contribuția fondurilor structurale, comunicare în legătură cu mărcile comunitare pentru, a oferi, pentru ca informațiile să ajungă mai mult în teritoriul la consumatori. Mulțumesc! Mulțumesc, Giovanni Lavia. Acum domnul sau doamna Dopman și după aceea doamna Iuzo. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Consider că acest raport este unul bun și foarte important pentru viitorul agriculturii. Vreau să mă refer la două lucruri. Am discutat deja despre chestiunea uh, originii materiilor prime. Cred că se leagă nu doar de uh, furnizarea informațiilor corecte către consumator, ci și de valoarea adăugată. Unde rămâne aceasta? Suntem în uh, Comisia pentru Agricultură și suntem uh, responsabil și pentru ca uh, adăug, valoarea adăugată să nu rămână doar în industrie, ci să ajungă și la producători. Uh, multe produse, uh, dacă ne uităm, de exemplu, la industria cărnii, dacă ne uităm la faptul că unde nu este normată, unde nu există reglementări în domeniul originii, țăranii, producătorii nu au câștiguri pentru că Uh, acest produs uh, nu este etichetat în acest sens și trebuie să avem foarte mare grijă pentru ca uh, producătorii să aibă un câștig din producția lor. În al doilea rând, este o chestiune dificilă și anume cea a impozitării. Cred că la multe indicații de origine produci, producătorii nu au uh, posibilitatea de a uh, fi impozitați în funcție de uh, un anume sistem. Avem nevoie de profesionalism uh, și uh, există astfel de sisteme în domeniul viticulturii. Aici sunt exemple foarte bune de cum, de modul în care pot fi păstrate prețurile la produse în momentul în care există un sistem de reglementare și aș dori să nu lăsăm acest copit, capitol uh, din ochi. Și vreau să îi uh, mulțumesc foarte mult uh, colegului pentru că l-a menționat în raport. Iuzo e dopo Dantin. Doamna Iuzo are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și uh, raportorului din umbră pentru spusele lor. Aș vrea să fac câteva observații aici. Um, eu uh, redactez avizul pentru Comisia pentru Mediu. În Uniunea Europeană avem standarde de producție și calitative foarte riguroase, mult uh, mai înalte decât restul lumii astfel încât este foarte important ca produsele europene să aibă o siglă comunitară unică pentru ca comunitarii să, pentru ca, scuzați, consumatorii să știe că cumpără un produs care respectă normele europene. Un produs european care respectă normele europene. Pentru că nu putem controla producția din țări terțe și asta pentru că ne împiedică uh, Uh, legile comerciale. În ceea ce privește denumirea de origine, indicația geografică, acestea sunt o plus valoare a produselor noastre în ceea ce privește calitatea, astfel încât trebuie să ținem cu dinții de ele. Acestea au funcționat foarte bine până acum, mai ales în domeniul viticol și trebuie să se bucure în continuare de sprijinul nostru. Haideți să uh, nu ne reducem standardele, spre a permite unor noi indicații geografice să pătrundă, pentru că am ajunge la o devalorizare. Ar trebui să existe o singură etichetare, a, a, așa cum a spus și un antevorbitor, și ar trebui să existe a, una pentru produsele, pentru produsele integrate, ar trebui să existe o siglă unică la nivel european și ar trebui să vedem și de unde provin ingredientele folosite. Trebuie ca lucrurile să fie menținute simple, pentru că dacă le complicăm prea mult, nu vom avea succes. Mulțumesc foarte mult! Je à mon tour euh, remercier. Următorul vorbitor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, spre domnul Danta. Uh, vreau să mulțumesc pentru deschiderea acordată în momentul în care i-am făcut propuneri uh, domnului raportor, dar vreau să, vă, să întreb în uh, diversele comunicări ale Comisiei privind această chestiune. Aceasta dorește, ca să spun așa, o fragmentare a procedurilor uh, de de control pentru a păstra numai un număr limitat de produse care ajung pe piața externă. Mi se pare că Parlamentul European ar trebui să aibă o poziție foarte clară privind această chestiune, pentru că dacă se fragmentează aceste uh, proceduri de uh, uh, de certificare, cred că ar trebui să avem o procedură unică de recunoaștere a uh, siglelor noastre europene. José Bové, după McGuinness. José Bové și apoi uh, doamna Meghines. Aș fi dorit doar să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa Aș fi vrut uh, să-i cer anumite precizări la punctul 6, 7, 8, 16 și 26. <laughs> Deci foarte concret. Nu e vorba de puncte foarte disputate. O prima întrebare. În legătură cu sistemul de calitate al Uniunii Europene, pentru mine, spre deosebire de ceea ce a spus uh, o colegă, cred că s-ar crea o confuzie cu adevăratele semne de calitate, pentru că nu există o normă europeană de producție. Dacă nu fixăm mâine un cadru privind normele de producție, mă tem că vor apărea confuzii. La punctul 7 din raport, în legătură cu normele de comercializare, trebuie să rămânem pe logica normelor standard, preț, calibru pentru a avea un model standard, n-am putea oare să extindem la varietăți uh, de la țară care să nu fie standardizate și care reflectă biodiversitatea în Uniunea Europeană. Poate ar trebui să adăugăm ceva aici. La punctul 8, în legătură cu Comitetul European de Normalizare. Uh, poate mă întreb dacă este cel mai bun organism pentru a aborda aceste elemente. Nu trebuie să revenim oare la ceea ce numim agenție sub control public, pentru că acest lucru mi se pare mai coerent cu obiectivul nostru. În legătură cu evaluarea, sunt absolut direct, eh, sunt absolut de acord eh, cu logourile avem nevoie de instrumente corecte pentru a nu se trișa în legătură cu uh, elementele acestora. Și un ultim element, în legătură cu agricultura biologică, la punctul 26 se spune că trebuie să se înregistreze țara de origine. Eu cred că trebuie să indice țara de origine. Indicarea acesteia este necesară pentru ca să existe o transparență totală în legătură cu originea pentru consumatori. Mulțumesc, Jose, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să-l întreb pe raportor dacă a studiat sectorul cateringului. Am vorbit mult despre etichetare aici. Trebuie să nu uităm că mulți oameni consumă alimente în afara domiciliului, la restaurant și așa mai departe, uh, unde uh, primesc puține informații, pot să afle de unde vine vinul, dar cum pot să afle de unde vine carnea de vită sau alte surse de proteine? Deci v-aș ruga să vă concentrați și asupra acestui element. Vă mulțumesc! Chiudiamo gli interventi. Încheiem intervențiile cu cea a domnului Sicheschi și apoi dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă rog. Foarte pe scurt, prima întrebare. Poate adresată mai repede comisiei decât domnului raportor. De ce durează atât de mult procedura de înregistrare? Uneori durează până la trei ani. E enorm. Următorul element. În legătură cu asistența. Ce opțiuni există pentru susținerea producției la scară redusă. Cred că trebuie să se găsească sume pentru apărarea acesteia. cum în legătură cu distințiile între materiile prime și modul în care sunt produse acestea, de exemplu, vaci care au păscut uh, pe câmp sau vaci și vaci uh, ținute în uh, grajduri. Bineînțeles, uh, producția este foarte diferită și nivelul de eficiență este diferit și costurile de producție sunt foarte diferite. Lucru care afectează atât uh, gustul laptelui, cât și costurile produsului final pentru consumatori. Bine. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului Cordonier, și apoi, bineînțeles, lui Giancarlo Scota, care va putea reacționa, răspunde la întrebări. Domnule Cordonier, vă rog. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să mulțumesc raportorului pentru eforturile făcute. Mm, rezultatul este excelent. Trebuie să vă spun că Comisia se bucură de sprijinul uh, manifestat față de comunicarea sa, pentru că multe elemente din acestea sunt uh, susținute în acest proiect de raport și doresc să vă spun că în momentul de față, um, conducem o consultare cu părțile interesate în legătură cu această comunicare și cu viitoarele etape, pentru că e posibil uh, se vor face uh, propuneri de acte legislative înainte de sfârșitul anului viitor și Parlamentul este un actor esențial pentru um, a, ca aceste propuneri să devină realitate. Aș vrea acum să răspund la majoritatea întrebărilor și observațiilor. Mai întâi, în legătură cu logo-ul european, cred că e important să clarificăm un lucru. Acest logo de calitate este un subiect uh, în discuție de ani de zile și Comisia a fost în favoarea acestei idei dar până la urmă a lăsat deoparte această posibilitate um, în momentul publicării comunicării din mai multe motive. Unul din principalele motive este faptul că această idee a fost respinsă clar de majoritatea părților interesate în momentul consultării privind Cartea Verde, mai ales din motivul că acest logo, dacă garantează doar respectul regulilor europene de producție ar fi ar putea fi folosit de orice produs uh, de import care ar respecta asemenea reguli. Deci, părțile interesate se temeau că consumatorii ar putea face confuzii. Acest lucru um, a determinat Comisia să privilegieze pista indicării locului de producție. Susținut în acest uh, proiect de raport. În ceea ce privește sistemele de calitate a OPIGP, fuzionarea celor trei registre are ca obiectiv simplificarea, pentru că, deocamdată, avem deci diferite registre, baze de date, dar și diferite perioade de contestare, de exemplu, și se pare că lucrurile pot fi simplificate pentru ca lucrul să fie clar, mai ușor de înțeles, prin folosirea unei legislații comune care să regrupeze elementele comune și să armonizeze pe cât e posibil. Dar, bineînțeles, obiectivul nostru nu este să neglijăm sau să facem să dispară specificul uh, diferitelor produse, vinuri, produse alcoolice și așa mai departe. Deci, nu vom uh, contesta elementele specifice ale acestor tipuri de produse. Contăm pe Parlament pentru a susține această propunere. În ceea ce privește fuzionarea mm, codurilor AOP-IGP, Comisia a spus clar că va studia această posibilitate și poate această opțiune va fi pusă serios în discuție, dar deocamdată nu s-a hotărât nimic în acest sens. Ceea ce privește produsele tradiționale, am înțeles, am notat faptul că susțineți promovarea lor, Trebuie să vă spun că și noi, la comisie, susținem aceste produse. Dorim uh, să, ca ele să fie mm, puse, uh, valoarea acestora să fie subliniate și contăm pe garanțiile regionale de, de uh, calitate pentru că sistemul folosit de 20 de ani încoace ni se pare insuficient și cu siguranță există căi mai bune de a promova produsele um, tradiționale și Comisia s-a angajat în acest sens. În fine, aș vrea să vă atrag atenția asupra ultimului punct din comunicare care se referă la sistemele de certificare prive, private și naționale, sisteme care s-au Mm, dezvoltat în mod exponențial în ultimii ani și care pot să creeze obligații și costuri uh, pentru producători și care implică și un risc de confuzie în rândul uh, consumatorilor. Comisia a considerat că trebuie să acționăm pentru a limita aceste inconveniente, chiar dacă în momentul de față nu pare oportun să uh, acționăm pe care legislativă, ci prin uh, linii directoare care vor fi dezvoltate în acord cu partenerii, uh, cu producătorii din fiecare sector. În ceea ce privește procedurile de, de mm, înscriere în sistem, uh, suntem conștienți de faptul că procedurile durează enorm de mult acest lucru se datorează faptului că se face o primă analiză la nivel național și apoi alta la nivel european. La nivel european ne-am angajat să răspundem uh, într-un într termen maxim de un an de la primirea solicitării din partea statului membru și respectăm deocamdată acest uh, angajament. În comunicare ne angajăm și să perfecționăm procedurile pentru a accelera și mai mult analiza și luarea de decizie în, pe, pe aceste cereri. Și, uh, reținându-ne posibilitatea de a respinge solicitări dacă ele nu ni se par satisfăcătoare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule Cordonier. Acum dau cuvântul din nou lui Giancarlo Scota pentru a răspunde. Vreau să vă amintesc tuturor încă o dată că amendamentele trebuie depuse până la 16 noiembrie ora 12 și vom adopta acest raport de inițiativă la următoarea noastră ședință de pe 1 decembrie. Giancarlo, te rog. Mulțumesc pentru tot ceea ce ați spus. Este un raport care se naște din voința noastră comună, deci este, uh, un, uh, este rezultatul eforturilor noastre comune. Acest logo de calitate determină securitatea până la urmă pe care oferă Uniunea Europeană consumatorilor prin alimentele propuse. Iată de ce ne-am gândit la acest logo. Ideea este să oferim mai multă vizibilitate producătorilor și calității produselor noastre printr-un logo pentru a certifica faptul că produsele respective provin din Uniunea Europeană. E o idee bună diversificarea um, comunicării, uh, promovării acestor produse. Am notat, într-adevăr, trebuie adăugat un amendament în acest sens. În legătură cu Comitetul European de Normalizare, s-au făcut mai multe ipoteze. Aceasta este cea pe care am privilegiat-o noi dar crearea de autorități publice la nivel național pentru a face aceste controle poate să fie o altă idee bună pentru a asigura mai bine această securitate. Vreau să vă spun un lucru din inimă. În ultimii ani am observat că și modul de a, ă, modificarea modului de a face agricultură și abandonarea anumitor zone pe care noi dorim să le apărăm a schimbat chiar aspectul peisajului. Iată de ce istoria, cultura și meșteșucurile noastre trebuie menținute, pentru că astfel putem să ne asigura că vom putea uh, profita de teritoriu, așa cum uh, strămoșii noștri au reușit să cultive, uh, chiar în condiții vitrige, anumite culturi. Deci, aspectul peisagistic, um, valorificarea din punct de vedere turistic al teritoriului, aceste loguri de calitate, aceste zone mici de calitate, trebuie, este un aspect la care eu țin foarte mult. Și am vrut să subliniez acest lucru în raport. Vă mulțumesc tuturor pe, și sunt la dispoziția dumneavoastră dacă aveți alte observații pentru a îmbunătăți ceea ce trebuie să fie traiul nostru în comun în teritoriu, pentru că folosim teritoriul care ne-a fost transmis și trebuie să-l transmitem în viitor. Grazie Giancarlo Scotta, direi că possiamo considera... Mulțumim, domnule uh, Scotta, um, am terminat acest punct, deci vom adopta acest raport de inițiativă la următoarea ședință a Comisiei pe 1 decembrie și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, agricultura în zonele cu handicap natural. Un fel de health check special, de control special de sănătate. Raportor este Herbert Dorfman. Îl vom asculta și apoi vom avea o dezbatere pentru a construi un raport de inițiativă care să țină cont de toate aspectele, nu doar de ceea ce ne-a solicitat deja uh, Curtea de Conturi. deci zonele de munte fac parte dintre trebuie să fie vizate de acest raport de inițiativă. Dau cuvântul acum colegului Dorfman. Nu. Dau cuvântul uh, domnului doamnei Zona, care a colaborat cu raportorul. Allora? Unde este? Unde este? Zona. Herbert, dove? Yeah. Sì, grazie Presidente. Pronto, grazie. Eh, grazie per la precisione dunque. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, precizez că reprezint Direcția Generală Agricultură de la Comisie și mi s-a cerut să facem o prezentare în legătură cu revizuirea regimului de ajutor pentru zonele dezavantajate. Bineînțeles că lucrez cu plăcere cu raportorul, dar aici reprezint Comisia Europeană. Trebuie să vă prezint din nou punctele cele mai importante din această comunicare din aprilie, voi face acest lucru printr-o prezentare organizată în două părți. Mai întâi o încadrare generală a motivelor acestui exercițiu de revizuire și o a doua parte descriere a elementelor cele mai importante, noi criterii de zonare uh, în studiu și modurile în care ajutoarele pot fi mai eficiente. Am o prezentare PowerPoint. Uh, nu știu dacă poate fi proiectată pe ecrane. Eu uh, oricum uh, uh încep prezentarea. Dacă ați primit uh, prezentarea mm, pe hârtie, veți vedea pe a doilea diapozitiv o hartă a zonelor uh, defavorizate, așa cum sunt definite în momentul de față după cum știți, ajutoarele pentru agricultori în zonele dezavantajate reprezintă un uh, instrument clasic al politicii agricole și de dezvoltare rurală în vigoare din 75, regim aplicat de toate statele membre, chiar dacă nu e obligatoriu, și exercițiul în curs se referă doar la unul dintre cele trei tipuri de zone dezavantajate. E vorba de zonele așa numite intermediare, zonele de munte și cele cu dezavantaje specifice nu sunt uh, vizate de acest exercițiu de revizuire. Uh, regiunile dezavantajate intermediare care fac obiectul uh, acestui exercițiu um, apar în toate statele membre, cu excepția Danemarcei, Maltei și țărilor de jos, și primesc pentru perioada actuală de programare 2007-2013 ajutoare publice în valoare de peste 11 miliarde de euro, adică 7,6% din fondurile ă, pentru dezvoltarea rurală pentru această perioadă, acoperă compensațiile pentru zonele dezavantajate, altele decât de munte. E vorba de zonele um, reprezentate cu galben aici, pe hartă, reprezintă 31% din suprafața agricolă a Uniunii Europene și agenții economici care reprezintă ajutoare în aceste zone reprezintă 7% din totalul agricultorilor din Uniune. Trec acum la următorul uh, diapozitiv. Exercițiul actual de revizuire uh, are limite foarte clare. Nu trebuie să propunem o nouă politică. Trebuie să dezvoltăm nu, trebuie, nu nici să dezvoltăm un instrument politic care există deja. Exercițiul se confirmă asupra definirii zonelor admisibile și a modului în care ajutoarele pot fi orientate mai bine pentru a fi mai eficiente. Încă o dată, nu e vorba de zonele de munte, nici de zonele cu avantaje specifice. Trebuie să fie clar că obiectivul Comisiei în cadrul acestui obiectiv, nu, ă, exercițiul nu trebuie să nu, nu este de a reduce sau de a mări ă, zonele dezavantajate, ci de a face clasificarea lor mai obiectivă și mai transparentă. Pentru a înțelege logica acestui exercițiu, Trebuie să examinăm mai întâi o, evoluția obiectivelor regimului de ajutor pentru zonele dezavantajate. Regimul uh, s-a modificat în timp, așa cum s-a modificat întreaga politică agricolă comună pentru a se adapta nevoilor societății. Regimul a fost creat în 75, deci în vigoare în secolul trecut, avea obiectiv pe de o parte de a conserva spațiul natural și de a uh, evita plecarea populației de la țară la oraș. Uh, aceste obiectivele socioeconomice acum um, nu mai au uh, un rol central în cadrul acestor politici de ajutor. Obiectivul este menționarea suprafețelor, um, este uh, păstrarea suprafețelor agricole pentru a păstra spațiul natural și pentru a gestiona bine solurile și teritoriul în general. E vorba de o evoluție care trebuie considerată din punctul de vedere al reformei pacului din 2003 și al uh, introducerii unui element strategic în politica de dezvoltare rurală în, 20, în 2007, când chiar numel, numele regimului de ajutoare a fost modificat și înscris pe axa 2, uh, valorizarea mediului și a spațiului natural. Trebuie să precizăm că în ciuda acestei uh, dimensiuni legate de mediu în gestionarea teritoriului, ajutorul pentru zonele dezavantajate nu se adaugă, nu sunt uh, o dublură a altor măsuri, aduc uh, însă Uh, avantaje clare pentru că se evită abandonul terenurilor, mai ales terenurilor pe care este dificil să se practice agricultura, dar compensează doar acest dezavantaj și nu acoperă costurile um, unor um, angajamente specifice de mediu pe care și le-ar putea uh, asuma agricultorii. Pe lângă plata unică, uh, e vorba de o plată unică și de măsuri de promovarea mediului în agricultură. Și, um, vor, dumneavoastră vorbiți despre un, uh, uh, o verificare a stării de sănătate a regimului. Eu v-aș spune însă că avem patologii sigure în acest regim și uh, Uh, Comisia și Curtea de Corturi sunt de acord în legătură cu diagnosticul slăbiciunilor sistemului, deci e evident că regimul trebuie modificat. Zonele dezavantajate intermediare au fost clasificate în trecut pe baza unui ansamblu de indicatori și unii dintre aceștia sunt de tip socioeconomic, uh, cum ar fi, de exemplu, densitatea populației sau venitul mediu, și nu mai sunt coerente cu logica modernă de intervenție în cadrul regimului. În al doilea rând, criteriile folosite de statele membre pentru a delimita zonele sunt foarte complexe, foarte diferite unele de altele. Avem acum peste 100 de criterii de clasificare și deci lipsește transparența. Există și un risc de disparitate în modul în care sunt tratate aceste zone, lucru subliniat și de curte de Conturi. De exemplu, de exemplu densitatea maximă a populației între 15 locuitori pe kilometru pătrat în Estonia la 130 de locuitori pe kilometru pătrat în Germania. Pe, conform la evaluării făcute recent, în legătură cu sistemul de ajutor, plata nu, ajungă, nu ajunge întotdeauna la cei care au cea mai mare nevoie de ea. Um, unde, unde am ajuns cu tratamentul? Deja s-au rezolvat unele probleme, dar problema cea mai delicată, aceea de revizuire, a revizuirii uh, delimitării zonelor, încă nu a ajuns la punct sfârșit. Curtea de conturi ne-a cerut să revizuim uh, clasificarea zonelor intermediare pe baza unor criterii comune în profunzime și Consiliul în 2005 a cerut Comisiei să facă o analiză și să facă propuneri. Și Comisia pe această bază a creat un grup de experți și acest grup a identificat opt criterii posibile pentru a clasifica aceste zone. E vorba de criterii legate de climă, caracteristicile solului, panta și uh, o combinație între sol și climă. E vorba de criterii listate și descrise la nivel tehnic în comunicare, pe care le puteți regăsi și la sfârșitul acestei prezentări. Pe baza acestei uh, munci de tip tehnic, există coordonare între Comisie, state membre și alte părți interesante. A avut loc și o consultare publică în 2007. Uh, au avut loc sute de întâlniri pe această temă și, în momentul de față, statele membre trebuie să-și folosească bazele de date pentru a simula impactul unei noi delimitări bazate pe aceste, pe aceste noi criterii pentru că, având în vedere că e vorba de o delimitare destul de sensibilă, mm, datele pe care le avem noi disponibile la nivelul Comisiei, la nivel european, nu sunt suficient de detaliate. Statele membre au făcut eforturi pentru a ne trimite hărți cu aceste simulări și, în momentul de față, um, lucrăm alături de experții naționali pentru ca toate simulările să fie gata în luna ianuarie, pentru ca Comisia să poată să încheie analiza de impact și să elaboreze o propunere validă. Ținând cont de datele pe care le dispunem și analizele pe care le-am făcut până acum, avantajele din punctul nostru de vedere al acestui nou sistem bazat pe 8 criterii comune ar fi următoarele. Este un sistem clar, bazat pe o bază științifică clară, este transparent la nivelul întregii Uniuni, poate să acopere mm, dezavantaje naturale diverse și are și potențial de simplificare, pentru că un singur criteriu este suficient pentru a declara o zonă ca fiind dezavantajată. În schimb, acum e vorba de 100 de criterii sutele de întâlniri cu statele membre ne-au confirmat faptul că criteriile sunt pertinente, într-adevăr, și valide. Așteptăm acum uh, simulările din partea statelor membre pentru a face o analiză de impact mm, mai aprofundată. Acum, dincolo de cele 8 criterii, de, ce, de, de cele 8 criterii, uh, avem un uh, elemente identificate în comunicare în încercătură cu necesitatea de a perfecționa în anumite cazuri delimitarea zonelor dezavantajate. Într-adevăr, în anumite cazuri, progresul științific și intervenția omului au, au făcut în așa fel încât să se depășească dezavantajul natural și s-a ajuns la o situație în care agricultura este uh, profitabilă. Iată imagini de exemple. De exemplu, în zone foarte aride, cu irigații, se poate face agricultură, agricultură intensivă, cu efecte discutabile însă asupra mediului, în zone probleme, cu probleme de exces de apă, uh, se poate drena terenul și aici se pot obține recolte bune și în zonele în care uh, solul este foarte sărac, pietros, dacă se fac alegerile bune, alegeri cunoscute de zeci, dacă nu de sute de ani, se reușește să obțină produse uh, Uh, care se poziționează foarte bine pe piață. Deci, e evident că un sistem care include pe harta zonelor uh, dezavantajate uh, zone în care agricultura este foarte profitabilă, ar face, să crea, ar face sistemul să-și piardă toată credibilitatea. Deci, din acest motiv, după părerea Comisiei, e necesar nu pentru toate zonele, dar pentru anumite zone, cu anumite handicapuri specifice trebuie să se perfecționeze delimitarea zonelor. Ultimul element este această delimitare a zonelor uh, se va face pe viitor, după ce se va desemna harta zonelor dezavantajate, apoi poate să existe posibilitatea canalizării ajutorului la nivelul beneficiarilor. Deci se facă o selecție, se atribuie ajutoarele doar agenților economici care uh, riscă să abandoneze cu adevărat terenurile și care contribuie la o gestiune durabilă a teritoriului. Nu este noutate, majoritatea statelor fac deja acest lucru. Mm, de a, mm, 7% din locuitori primesc, din agricultori primesc ajutoare în zonele dezavantajate, dar nu există un cadru general pentru criteriile de admisibilitate a agenților economici. Deci ne întrebăm acum dacă este oportun să creăm un cadru comunitar pentru ca ajutoarele să ajungă mai bine la fiecare beneficiar care are nevoie de acestea. Acum, care sunt etap, etapele următoare? Înainte de sfârșitul lui 2010, trebuie să primim simulările din partea statelor membre. Deci înainte de sfârșitul lui ianuarie 2010. Apoi, Comisia trebuie să confirme această propunere, um, propunere care să fie disponibilă în 2010 și în mod realist Noua delimitare nu poate să fie aplicată înainte de anul 2014. Și intrarea sa în vigoare trebuie să implice um, ștergerea, anularea vechiului sistem. Bineînțeles, uh, multe zone își vor pierde statutul de zonă dezavantajată dar câte și care, acest lucru se va ști doar în momentul în care vom deține mai multe informații și atunci vom putea discuta și despre un eventual phasing out al acestor zone. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim comisiei, mulțumim doamnei Zona. Îmi cer scuze pentru confuzia de la început. Deci, iată, avem un cadru destul de clar și acum dau imediat cuvântul domnului Herbert Dorfman și apoi urmează dezbaterea. Grazie, signor Presidente. Grazie anche alla dottoressa Zona per la presentazione. Eh, c'è da aggiungere poco. Ringrazio la dottoressa. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei Zona pentru colaborarea din ultimele săptămâni ehm, în pregătirea acestui raport pe care îl voi prezenta în fața Comisiei. Al la la baza propunerii trebuie să se afle criterii de delimitare a zonelor medii dezavantajate. Nu mai discut acum criteriile socioeconomice. Criteriile sunt exclusiv uh, de ordin uh, climatic. Aceste simulări sunt uh, așteptate până la sfârșitul lunii ianuarie de comisie din partea statelor membre și atunci se va vedea ce impact vor putea avea aceste criterii pur științifice. Deci, ce uh, repercusiuni pot să, să aibă asupra situației, de fapt. Um, Vreau să subliniez uh, aceste lucruri vor fi sub, subliniate în raport. Trebuie să discutăm dacă aceste criterii sunt uh, necesare și suficiente pentru a desemna în mod echitabil și just situația în întreaga comunitate europeană. Trebuie să ne întrebăm dacă metodele de măsurare sunt corecte Comisia spune că un criteriu din cele 8 trebuie să fie prezent pe cel puțin două treimi din suprafața unității teritoriale pentru ca acea zonă să fie considerată dezavantajată. Deci ne putem întreba dacă aceste două treimi, 66%, reprezintă o proporție prea mare sau prea mică. După părerea mea, trebuie să ne întrebăm de asemenea, trebuie să evaluăm de asemenea criterii cumulative dacă um, sunt prezente mai multe criterii de dezavantajare, dar la nivel mai scăzut, uh, prin adăugarea lor, uh, dezavantajul crește sau situația de dezavantajare crește. Deci trebuie să adăugăm dezavantajele sau nu? Deocamdată, în propunerea Comisiei nu se prevede această posibilitate de cumulare a criteriilor. Doamna Zona ne-a spus că cu siguranță pot, apăr, pot apărea situații pedoclimatice dificile, dar uh, care avantajează anumite culturi. Trebuie să uităm în acest sens uh, zonele vitivinicole sau de cultură a măslinilor, pentru că tocmai acest teren sărăcăcios permite aceste recolte profitabile. Deci, iată, e nevoie de fine-tuning la nivelul statelor membre pentru a exclude aceste uh, zone uh, care au o situație economică foarte bună din rândul zonelor de dezavantajate și în încheiere se pune și problema unui phasing out, deci în ce măsură vom vedea în ce măsură va fi necesar pentru că vom vedea câte zone foste dezavantajate nu vor mai fi considerate uh, dezavantajate. Deci zonele care nu vor mai avea acest, pentru zonele care nu vor mai avea acest statut, uh, trebuie, e necesară o perioadă de phasing out. Vom vedea cât trebuie să durează aceasta pentru a da acestor zone posibilitatea de a ieși din sistem uh, în mod adecvat. În legătură cu termenele, ideea ar fi să discutăm raportul în comisie, aici, în comisia noastră, în decembrie sau ianuarie. Deci invit colegii interesați să își aducă contribuția pentru ca raportul să fie cât mai mult. Vă mulțumim! Vă mulțumim, domnule Dorfman. Are acum cuvântul. Gracias, señor presidente. Agradecer a la representante de la comisión y al señor... Doamna Garcia Perez, mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc uh, domnului raportor și reprezentantului Comisiei pentru informațiile pe care le-au oferit privind aceste propuneri. Eu o să fiu subcintă. Voiam să îmi exprim o îngrijorare în ceea ce privește modificările care apar în comunicarea comisiei. Este vorba de eliminarea criteriilor socioeconomice în ceea ce privește zonele slab populate. Cred că cred că um, una dintre principalele provocări ale Uniunii Europene o reprezintă depopularea, mai ales în zona rurală și cu toții suntem de acord că acest lucru se întâmplă la nivel european. Și nu știu dacă Uh, eliminarea acestui criteriu de densitate a populației nu va avea un efect uh, negativ în ceea ce privește menținerea uh, populației în zona rurală, pentru că oamenilor le din ce în ce mai greu să se stabilească la țară. Iată, deci, cred că trebuie să analizăm harta propusă de statele membre și să vedem care ar, ar fi uh, Uh, efectele aduse de aceste schimbări. Odată ce vom avea în fața ochilor simulările și hart hărțile statelor membre, vom putea să ne conturăm o poziție mult mai bine. Dar mă îngrijorează faptul că una dintre provocările europene o reprezintă menținerea populației în zonele rurale, în acele, acele zone părăsite Uh, pe zi ce trece de tineri, s-ar putea ca aceste măsuri să aibă efect negativ. Vă mulțumesc. Prego. Gracias, señor presidente. Agradecer también el trabajo y creo que es un informe oportuno hacer un chequeo sobre. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că bilanțul de sănătate este binevenit pentru zonele cu handicapuri naturale. Și E foarte bine că avem criterii de clasificare comparabile. Bineînțeles, toată lumea dorește să uh, mențină populația rurală în zona rurală, dar am unele îndoieli. Vorbim despre compensarea unor costuri suplimentare și pierderi de venit din uh, cauza unor greutăți naturale, dar nu știu dacă Mm, aceste măsuri um, nu vor avea niște efecte secundare nedorite. Suntem de acord cu transparența și cu o mai bună gestionare, dar poate nu ne dăm seama ce impact și ce efecte vor avea aceste măsuri în ceea ce privește zonele uh, defavorizate intermediare. Doamna Garcia a spus cam același lucru. Dacă lăsăm deoparte criteriile socioeconomice și, uh, și nu ne dăm seama că adesea nu există alternative de producție în unele zone, s-ar putea să uh, punem gaz pe foc situației pe care dorim să o împiedicăm, astfel încât de ce să nu menținem aceste criterii socioeconomice care sunt obiective și să mai adăugăm uh, și alte criterii, cum ar fi criteriile biofizice menționate de comisie. Și încă o întrebare. E vorba despre zona utilă agricolă, care este unul dintre criteriile uh, biofizice. Noi uh, considerăm că procentul uh, de 66% era suficient încă o chestiune. Nu au fost trecute pe listă zonele care și-au, de, care și-au uh, depășit uh, uh, handicapul prin uh, eforturi tehnologice. Dacă s-a făcut un astfel de efort pentru depășirea handicapurilor naturale, nu înseamnă că acestea dispar din moment ce sunt naturale astfel încât înseamnă că vor trebui scoși bani din buzunar pentru a fi depășite aceste handicapuri, astfel încât nu trebuie să pedepsim aceste zone unde s-au făcut eforturi pentru a, pentru a soluționa problemele uh, naturale, s-au cheltuit foarte mulți bani și acum le spunem că nu mai au dreptul la subvenții din partea Uniunii Europene. Și acum mai intervine problema și regiunilor uh, muntoase și a regiunilor periferice, uh, regiunilor insulare. Toate aceste regiuni ar trebui să fie incluse pentru că se bucură de, de tratament uh, special în anumite situații, dar nu ar trebui să nu fie trecute pe lista regiunilor, zonelor defavorizate. Regiunile de munte, de pildă, și insulele și uh, zonele periferice, iarăși, cum am spus, trebuie să intre pe această listă. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și pentru faptul că colegul nostru a tratat această temă. Vom avea o discuție foarte dificilă până când vom reuși să găsim o soluție rezonabilă. Și în numele, adică pentru comisie vreau să spun că va trebui să colaborăm intensiv pentru a găsi o soluție care să fie apoi acceptată. Eu vin din Bavaria și avem acolo zone muntoase și de înălțime medie. Iar și pot să vă spun că ajutoarele pentru zone defavorizate au avut o uh, influență foarte puternică și s a putut face foarte multe cu acești bani din partea contribuabililor, ca aceste zone să rămână zone cu populație, să fie cultivate în uh, continuare. De aceea trebuie să încercăm să găsim totuși un sistem mai simplu, pentru că uh, avem nevoie de un sistem care să fie mai echitabil, să nu fie doar uh, birocratic. Și de aceea trebuie să găsim un sistem, imaginez un sistem pe 100 de puncte, de exemplu, să spunem care sunt criteriile foarte clare uh, pentru um, despăgubiri sau pentru bani. Dacă cine îndeplinește cele 100 de puncte, primește 100% ajutoare, cine îndeplinește doar 20 de puncte, primește 20% și astfel cred că uh, un astfel de sistem este în interesul tuturor astfel încât prin fondurile europene cofinanțate de statele membre să putem pune pe picioare un sistem care să fie uh, în ajutorul oamenilor care trăiesc în uh, aceste zone defavorizate, uh, în condiții foarte vitrege și necompetitive. Grazie, Albert. Mulțumesc, Albert. Schmidt are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnul Smith. Îmi cer scuze că am venit cu întârziere. Uh, în aceste clădiri, uh, lumea se așteaptă să fim în două locuri în același timp, deci am ajuns doar la mijlocul prezentării comisiei. Totuși, este un subiect pe care l-am urmărit cu mare atenție, mai ales în privința reformării sistemului acestor zone. Eu vin din Scoția, unde sunt astfel de zone cu agricultură activă și, prin urmare, am acordat mare atenție acestui subiect. Îmi place modul în care abordează raportorul uh, acest aviz. Sunt de acord cu uh, preocupările care au fost exprimate cu privire la înlăturarea uh, criteriilor sociale și economice, pentru că acest uh, regim este unul de susținere pentru zonele unde agricultura nu ar exista altfel. Este vorba despre populație, este vorba de menținerea unei infrastructuri uh, critice de producție de alimente în zonele cu populație mai uh, uh, puțin densă. Deci trebuie să nu facem o reformă um, fără să ne uităm cu atenție la detalii. Trebuie să vedem că regulile pe care le introducem să fie aplicate așa cum trebuie. Pentru că, haideți să fim foarte sinceri, unele state membre au abuzat criteriile până acum, au uh, utilizat uh, uh, fondurile în mod eronat. Și acest regim pentru zone defavorizate este vorba uh, acest regim este menit pentru astfel de zone și trebuie să avem grijă că. uh, să ajungem prin uh, uh, munca noastră la o soluție care să fie în câștigul tuturor. Și aceste, uh, protejarea acestor zone este o prioritate pentru toți. Smith, José, a Oui, je crois que c'est un moment important et que c'est important. Domnul Bove, da, este un moment important de a discuta aceste chestiuni pentru că la ora actuală este evident că pentru multe exploatații agricole acest ajutor este un supliment la venituri și că orice modificare a zonei modifică implicit și numărul de persoane care pot beneficia de acest ajutor. Cine va lua hotărârea de reducere a zonei și cum se va explica acest lucru într-o criză a producției? Aici trebuie să avem un raționament foarte clar. În ceea ce privește acest lucru, cred că poate nu s-a ținut cont de un aspect, și anume care sunt aceste nouă zone care sunt caracterizate, eh, caracterizate de practici agricole nefaste. Este eh, vorba de zone uh, Uh, unde ne confruntăm cu uh, precaritate de apă, este zone care trebuie irigate pentru cultivarea porumbului. Uh, în momentul în care în acest moment aceste zone sunt foarte fragile pentru că trebuie să își găsesc o nouă folosire. Asistența pentru anumite zone trebuie să meargă mână în mână cu obligația unor practici agricole care să respecte solurile și în același timp um, contextul bio bioclimatic. Trebuie să existe această obligație a practicii agricole uh, și care să fie legată de uh, primirea subvențiilor. Mulțumesc foarte mult. Uh, Luis Caplo Santos are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că nu este acesta momentul să începem o dezbatere uh, profunzime, dar acest subiect ne obligă să facem acest lucru. În Uniunea Europeană avem un, obiect cu două, un model cu două subvenții. Uh, schema de plăți unică, de care beneficiază zonele mai avantajate cu criterii istorice care și aici este vorba de zonele cele mai produc productive. Și avem ajutorul pentru zonele uh, cu handicap, aici vizăm handicapuri specifice. Această discuție, domnule președinte, ar trebui să fie mai îndrăzneață. Mai îndrăzneață pentru că noi Uh, în curând uh, vom discuta noul model de politică agricolă, iar acest uh, nou model trebuie să reconfigureze această schemă de subvenții, astfel încât cred că în acest sens această dezbatere nu face decât să ducă mai departe modelul pe care îl avem acum, care uh, mă face să mă gândesc că trebuie ca toate lucrurile să se schimbe, ca totul să se schimbe pentru ca totul să rămână la fel. Aceste aspecte care ne s-au adus în discuție sunt foarte bune, dar trebuie să fie folosite în scopul reconfigurării unui nou model care să se întemeieze de acum înainte pe un singur pilon cu criterii foarte clare în ceea ce privește atribuirea subvențiilor care să fie aplicate zonelor cu handicap sau zonelor produ- productive. Iată deci, acesta este un element foarte important pentru dezbaterea noastră care trebuie să fie una globală spre a găsi un nou model în cadrul unei soluții mai vaste și să nu ne uh, mulțumim uh, cu Uh, menținerea modelului pe care îl avem. Mulțumesc foarte mult domnului raportor și contribuției domniei sale la această dezbatere, care sper eu că va fi mult mai profundă, pentru că responsabilitățile noastre în noul mandat sunt mult mai ample. Vă mulțumesc! Adesso ha chiesto la parola. Mulțumesc, Luis. A cerut cuvântul uh, din partea Comisiei doamna Josephine Loritz Hoffman. Vă rog. Thank you, Chairman. I will try to... Mulțumesc, domnule președinte. Să încerc să răspund pe scurt întrebărilor. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că prin faptul că acest proces se ocupă doar de zonele defavorizate intermediare, deci nu cele montane, nu cele care au dezavantaje specifice. Acest lucru nu înseamnă că susținerea sau ajutoarele către aceste două categorii din urmă sunt excluse. Nu. Acest proces de revizuire care vizează delimitarea zonelor se aplică doar zonelor intermediare pentru că noi credem, și acest lucru a fost confirmat de Curtea de Conturi și de alții, că în ceea ce privește delimitarea zonelor montane și a celor care au dezavantaje specifice, um, zone fragile cum sunt insulele, delimitarea acestor zone nu este una dificilă, pentru că se utilizează în mod mai omogen criterii pentru, utiliza, pentru delimitarea acestor zone. Vorbim așadar despre zone, nu despre zonele montane, pentru că acestea sunt delimitate pe baza unor criterii obiective, altitudinea și uh, gradul de înclinare. În al doilea rând, în ceea ce privește criteriile socioeconomice, situația socioeconomică a zonelor rurale este una dintre uh, preocupările uh, principale și unul dintre obiectivele principale ale politicii de dezvoltare rurală. După cum știți, în cadrul acestei politici avem aproximativ 40 de măsuri diferite și multe dintre ele Uh, vizează tocmai dezvoltarea socioeconomică a acestor zone rurale. Dar credem că uh, această măsură care uh, se ocupă de zonele mai puțin favorizate, zonele defavorizate, nu este măsura prin care se poate preveni depopularea, abandonul acestor zone. Așadar, susținerea pentru fermieri ca aceștia să continue să cultive și să trăiască în zone, cu, în zone fragile, zone cu dezavantaje naturale. Um, acestea sunt obiectivele. Obiectivul este um, de a continua să cultive în aceste zone și pentru acest lucru uh, îi plătim. Pentru a menține agricultura în aceste zone, uh, agricultura însă nu uh, faptul că există agricultură nu face ca aceste zone să fie viabile. Pentru acest lucru este nevoie și de locuri de muncă, de infrastructură, cum ați spus în mod corect, uh, pentru ca oamenii tineri și oamenii mai în vârstă să rămână în aceste regiuni, să aibă o viață de calitate acolo, să nu trebuiască să plece din aceste zone spre orașe. Credem că ar trebui să utilizăm instrumentul susținerii pentru zonele defavorizate și anume să uh, îl direcționăm către obiectivele sale inițiale și anume continuarea agriculturii în aceste zone. Iar uh, în ceea ce privește uh, celelalte obiective, trebuie să utilizăm și alte măsuri pentru crearea de locuri de muncă, pentru menținerea sau îmbunătățirea uh, situației în industria alimentară, Uh, orice alte măsuri pentru a menține viabile, viabile aceste regiuni. Ați văzut că este vorba de uh, o, o analiză destul de tehnică și uh, să mă scuzați dacă voi deveni mai tehnică pe aici, pe acolo, dar unul dintre punctele care ne interesează este ca în final să avem un sistem simplu. Un sistem care să nu fie complicat. Dar după cum ați văzut, realitatea necesită totuși niște reglaje fine, uh, necesită să mergem puțin mai departe de uh, un număr foarte clar de indicatori pentru delimitarea acestor zone. Credem că sistemul pe care l-am dezvoltat acum, pe care uh, Centrul Comun de Cercetare l-a, uh, l-a dezvoltat pe baza criteriilor biofizice, este unul bun, dar trebuie să excludem zonele unde, în mod sistematic, uh, nu mai există dezavantajul respectiv majoritatea agricultorilor, unde se poate menține o agricultură mai mult sau mai puțin productivă. Credem că în aceste regiuni nu ar mai trebui să plătim uh, ajutoare pentru zone defavorizate, ci ar trebui să concentrăm fondurile către zonele unde agricultorii au într-adevăr dificultăți, nu pot să-și continue uh, activitatea pentru că nu pot să influențeze, nu pot să schimbe dezavantajul natural, astfel încât să ajungă la o situație în care producția lor să fie una rentabilă, așa cum se întâmplă în zone normale. În ceea ce privește cumularea acestor criterii, vreau să vă spun că putem să avem aici, de exemplu, trei dificultăți diferite într-o regiune, trei probleme diferite. Și dacă majoritatea agricultorilor din această zonă întâmpină aceste trei uh, dificultăți, atunci ea poate fi considerată o zonă defavorizată. Deci nu este nevoie de un indicator care să acopere toate tipurile de dificultăți, poți să ai mai mulți indicatori care să se adune uh, dar sigur e dificil să spunem. Eh, eu am un dezavantaj care acoperă 15% din zonă, un altul 40% din zonă eh, și să ajungi la 100%. E o situație puțin dificilă. Eh, oamenii de știință care au elaborat acest sistem spun că ori se ajunge la un nivel de dificultate dat de către un dezavantaj sau dacă nu, se consideră că nu există acel dezavantaj. În momentul de față, încă purtăm discuții și cu statele membre și cu dumneavoastră să vedem um, cum putem să rezolvăm anumite puncte care au rămas uh, neclare pentru a clarifica lucrurile și pentru a dezvolta mai mult uh, dezvolta mai departe sistemul pe care îl avem acum pentru ca statele membre să-l testeze. Mulțumesc! Bine, ringrațiamo tutti. Mulțumim tuturor celor care au luat cuvântul. Mulțumesc reprezentanților comisiei. Va fi cu siguranță un raport de inițiativă foarte interesant, bogat. Urăm lui Herbert Hotman să fie așa. Eu declar ședința încheiată. Ne vedem mâine dimineața la ora 10 și cer coordonatorilor să nu uite să fie în sală la ora 9.